Buongiorno, colleghi, cominciamo. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem uh, reuniunea noastră a subcomisiei CRIM. Audierea de astăzi va începe prin, dacă nu sunt obiecții, adoptarea proceselor de verbale și ordine de zi reuniunile de 7 și 27 mai, așa cum v-a fost comunicate, are cineva ceva de obiectat? Nu, foarte bine. Putem atunci să le considerăm ca fiind adoptate. Vă reamintesc că această reuniune este transmisă în direct pe website-ul Parlamentului European și de asemenea vă reamintesc că mai târziu e prevăzută și o reuniune cu ușile închise a coordonatorilor de la 16.30 în această sală. Audierea de astăzi privește experiența practică în lupta împotriva crimei organizate și perspectivele politice. Și în cadrul acestui grup de discuții vom putea să vedem rezultatele preliminare ale studiului departamentului tematic uh, care se ocupă de corupție politică sau altele în uh, contractele de achiziții publice și repartiția fondurilor Uniunii Europene. Astfel noi vom asculta pe Mike Beck și pe Francisco Cardona de la Blomayer Sons din Guadalajara, Spania, care vor prezenta rezultatele preliminare și rapoartele preliminare. Ca întotdeauna dezbaterea se va desfășura astfel 15 minute pentru fiecare raportor pentru a-și putea prezenta documentele și apoi 3 minute pentru fiecare deputat care va dori să ia cuvântul, începând cu coordonatorii. Astfel încât mă grăbesc să dau cuvântul domnului Beche și apoi domnului Cardona, 15 minute fiecare. Vă rugăm. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne-ați oferit ocazia de a vă prezenta astăzi um, urmările cercetărilor noastre în Parlamentul European. Numele meu este Mark Bacon, lucră, vin din Spania, Guadalajara și mă aflu aici alături de colegul meu Francisco Cardona. Această prezentare va avea loc în felul următor. Vă vom prezenta, conform obiectivelor acestui studiu, ceea ce avem de spus. Vom începe cu niște explicații, starea de fapt a lucrurilor, fenomenul de corupție care există în ceea ce privește achizițiile publice. Ne doream să vă oferim informații și să evaluăm cât de extinsă este corupția în ceea ce privește achizițiile publice și în cheltuirea fondurilor Uniunii Europene. După aceea vom discuta despre niște bune practici, am identificat câteva dintre acestea <clears throat> și vom da și niște exemple bune din statele membre. Apoi, Colegul meu, Francisco, vă va prezenta niște recomandări politice preliminare care rez din uh, raportul nostru, iar apoi vom răspunde la întrebări. Metodologia pentru acest studiu s-a bazat în principal pe un sondaj pe care le-am realizat între autoritățile implicate în achizițiile publice, am identificat cele mai bune practici folosite în întreaga Europa. Apoi am analizat foarte mult toate documentele din acest domeniu și de asemenea ne-am axat și pe organizațiile internaționale pe baza tuturor acestora am făcut niște recomandări. Cum v-am spus, e vorba de o muncă aflată încă în desfășurare, așa că vă vom da doar niște concluzii preliminare. În primul rând, pentru a înțelege acest fenomen, e important să abordăm corupția în ceea ce privește achizițiile publice. E clar că e un fenomen greu de definit există diferite neregularități, există anumite activități care sunt văzute ca fiind infracțiuni. Există diferențe în ceea ce privește criminalizarea acestor activități în Uniunea Europeană și există diferite forme de corupție în Uniunea Europeană. Cea mai răspândită e darea de mită. Am observat că darea de mit există la diferite niveluri în ceea ce privește achizițiile publice. Apoi există diferite tentative de a muta întregul proces spre un anumit operator economic, mai există și activități în care, în cazul licitațiilor, unii dintre cei care licitează îi împiedică pe alții să participe la licitație. Ce neregularități au fost identificate? Există ONG-uri care au uh, anchetat acest subiect, cum ar fi Transparency International și alte autorități naționale care au uh, identificat diferite nereguli în ceea ce privește achizițiile publice și OCD-ul a fost foarte activ în acest domeniu. La diferitele niveluri de achiziții publice, de exemplu la evaluarea nevoilor, acesta este uh, stadiul inițial în ceea ce privește stadiul inițial în ceea ce privește achizițiile publice, în care se face o alocare a bugetului, care apoi este direcționat spre diferite contracte. Acest uh, nivel este foarte vulnerabil pentru că anumite contracte pot fi alocate pe baza intereselor foștilor angajați, spre exemplu, sau uh, se fac diferite contracte în beneficiu unor anumite afilieri politice și așa mai departe. Apoi ajungem la nivelul în care începe achiziția publică, faza de preligitație, autoritățile de achiziții publice inițiază achiziția. Aici există diferite tipuri de corupție care pot să aibă loc. De exemplu, oficialii primesc mită pentru a scrie anumite specificații de licitație care să favorizeze un anumit operator economic. O altă posibilitate e următoarea. Uh, termenii pentru contractare directă suferă un abuz, astfel încât se poate ajunge direct la un anumit uh, operator economic. Tot ce e sub un anumit prag financiar poate să fie direct alocat, așa că contractele sunt divizate. Apoi există diferite influențe din interior Anumiți licitatori primesc niște termenii de referință înainte de ceilalți operatori economici care își doresc să ia parte la licitație. Dacă vedem cum sunt um, date contractele și aici observăm diferite tipuri de corupție, unii dintre cei implicați în luarea deciziilor sunt, uh, mitui, sunt iau mită sau sunt uh, influențați de diferite orientări politice. Apoi, la evaluare, aceasta nu este evaluarea licitației, aceasta nu este făcută publică. Este destul de greu pentru cei care licitează să vadă de ce licitația lor a fost refuzată. Apoi, odată ce un contract este semnat, observăm următoarele. Anumiți licitatori pot să oferă o calitate proastă, trebuie să compenseze pentru niște costuri pe care le-au făcut în faza inițială, de exemplu atunci când au dat mită. O formă foarte comună de înșelăciune este renegocierea contractelor. Acest se introduc niște schimbări semnificative în contractul inițial. Aceste schimbări ar putea să ducă, de exemplu, la o creștere a costurilor. Dacă analizăm cadrul juridic în Uniunea Europeană, observăm că există două chestiuni care trebuie subliniate. În primul rând, acest cadru legislativ are de-a face, în Uniunea Europeană care are de-a face cu achizițiile publice, își dorește să faciliteze funcționarea pieței interne din Uniunea Europeană. Administrațiile publice de la sta- din statele membre de obicei sunt cele care intervin în acest domeniu. Ține de achiul comunitar care trebuie să fie transpus în legislația națională și are un impact puternic asupra administrațiilor publice la nivel național. Directivele principale sunt uh, cele privind utilitățile, apărarea și căile de atac. Fiecare directivă stabilește un set de criterii pe care statele membre trebuie să le urmeze atunci când pun în aplicare politicile de achiziții publice la nivel național. În ceea ce privește achizițiile pentru apărare, am constatat că acest domeniu este unul foarte vulnerabil în ceea ce privește corupția în parte pentru că există foarte multe cheltuieli naționale în acest domeniu. Directiva privind căile de atac a fost foarte importantă, astfel încât să se stabilească mecanismele aferente acestui fenomen. Această directivă a avut un impact foarte mare la nivel național. Dacă ne uităm la situația din diferitele state membre, transpunerea directivei europene în legislația națională s-a făcut deja în mare parte. Au existat câteodată unele încălcări, însă mesajul principal e următorul. Punerea în aplicare a diferitelor legislații în ceea ce privește achizițiile publice la nivel național diferă. anumite procese de achiziții publice pot să fie puse la îndoială. Câteodată se folosesc mijloace judiciare, câteodată nejudiciare în acest scop. Există și reguli internaționale care intervin când vorbim de achiziții publice și corupție. Aceste reguli internaționale pot să fie interesante pentru Uniunea Europeană și asta pentru că Asemenea, reguli sprijină funcționarea pieței interne a Uniunii Europene, dar de asemenea operatorii economici din Uniunea Europeană pot să acceseze piețe din state terțe. Principalele reguli internaționale care au fost adoptate și pentru combaterea corupției sunt, de exemplu, um, Convenția ONU de luptă împotriva corupției, Apoi mai există convenția antimită, care este de asemenea un instrument folosit pentru a incrimina darea de mită unor oficiali străini. Poi există legislații și în America și în Regatul Unit care pot să aibă un impact foarte mare în ceea ce privește măsurile anticorupție din sectorul privat. Aceste legi au o dimensiune extrateritorială. Acest lucru înseamnă că firmele trebuie să se supună acestor legislații și există o legătură cu Statele Unite și Regatul Unit. Apoi, Organizația Mondială a Comerțului depune eforturi pentru a armoniza achizițiile publice în lume. Există o lege în ceea ce privește achizițiile guvernamentale. Aici sunt stabilite anumite standarde de exemplu, să se creeze un teren egal de acțiune la nivel global. Apoi există un acord în ceea ce privește serviciile care se axează pe deschiderea dialogului în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește achizițiile publice în comerțul internațional. Mai există și un grup de lucru care se concentrează pe transparență, organizat tot de Organizația Mondială a Comerțului. Dezbaterile se axează în principal pe cum se, poate, cum se pot implementa aceste principii de transparență în achizițiile publice. Bun, vom continua acum cu provocările pe care le-am descoperit, mai ales în ceea ce privește măsurarea costului și impactului corupției. Dificultățile în a face acest lucru au, au fost în faptul că există foarte puține informații la dispoziție, astfel încât să avem un studiu comparativ în ceea ce privește impactul corupției. Studiile cele mai relevante au fost cele legate de percepția publicului. Mai există studii care analizează sistemele de integritate, identifică punctele slabe și riscurile care există în ceea ce privește corupția. Cum s-ar putea măsura corupția? De exemplu, printr-o comparație directă a anumitor proiecte. Dacă analizăm unele dintre punctele slabe din sistem, atunci observăm următoarele. Faza prelicitație, licitație și postlicitație. Vă mai spuneam și înainte, slăbiciunea principală pe care am identificat-o noi în acest raport se află în faza de prelicitație, când există o interacțiune crescută între politicieni și între agențiile de consultanță în ceea ce privește evaluarea nevoii de achiziții publice. Trebuie să existe o planificare adecvată și un buget adecvat. În faza de licitație, cel mai important e faptul că ar putea să existe niște conflicte de interese în procesul de evaluare și apoi în procesul de aprobare alte provocări în ceea ce privește achizițiile publice. Principalele au de-a face cu, cu, cu corporațiile. E o chestiune foarte sensibilă din punct de vedere politic. Se folosesc diferite scheme astfel încât sectorul privat să poată să um, furnizeze servicii de bază, cum ar fi cele legate de furnizarea de apă și așa mai departe și aici există un anumit grad de risc financiar pentru că se fac investiții în acest sens. Dacă există anumite probleme, acestea au un impact mare în ceea ce privește încrederea și în ceea ce privește percepția publicului. Provocările pentru instituțiile supranaționale sunt de a crea un spațiu comun în Uniunea Europeană, au impact și asupra ocupării Instituțiile supranaționale, de exemplu Uniunea Europeană, trebuie să faciliteze asemenea schimburi și de asemenea pot să deschidă piața de achiziții publice pentru companiile europene. Mai există și niște provocări în ceea ce privește oficialii din domeniul achizițiilor publice și alți uh, oficiali. Responsabilitatea intervine aici pentru că există un transfer de putere între acești oficiali. Acest proces trebuie să fie monitorizat îndeaproape pentru a observa această interacțiune. Nu cred că mai am mult timp la dispoziție, nu, nu mai am timp la dispoziție, așa că îi dau cuvântul colegului meu, Francisco Cardona. <clears throat> Mulțumesc. Câteva cuvinte de final ca să Vă vorbesc despre concluziile provizorii și recomandările pe care le propunem, pentru că încă lucrăm la ele. Cred că vom uh, diviza recomandările în două uh, domenii principale. Una, eliminarea corupției în achizițiile publice și a doua, activitatea de prevenire. În acest din urmă aspect, noi ne conformăm logicii directivei eh, europene pentru achizițiile publice, pentru a crea o piață unică și un drept unic european al achizițiilor publice este necesar, unul armonizat, desigur, în toate statele membre, însă încă noi încă nu uh, am reușit să prevedem uh, ca infracțiune uh, Uh, aceste ilegalități în achizițiile publice în toate statele membre. Deci ar fi uh, dificil de creat parchetul european, instituție care se prevede în articolul 86, fără o asemenea armonizare. Deci ăsta ar, fi, ar putea fi un domeniu în care, pe care să ne concentrăm în ce privește prevenirea. Prin combinarea Uh, acțiunilor întreprinse astăzi în statele membre și celor mai bune practici, în mod provizoriu am putea propune mai bune norme în legătură cu conflictul de interese, făcând o deosebire clară între funcționarii publici și politicieni. Ceea ce conflictul de interese în fiecare din aceste grupuri diferă. Nu sunt aceleași interesele și de aceea nici conflictele de interese nu sunt aceleași în domeniul contactelor de achiziții publice. Apoi am identificat o zonă de umbră și anume pre, prelicitația, definirea, caietul de sarcini, practic domeniu care este aproape nereglementat și e lăsat la latitudinea oamenilor politici. Bun. Aici se ivesc probleme pentru că apar tot felul de interese obscure și e practic o adevărată, un adevărat teren al nimănui acolo. Deci este o lume fără reguli și ar trebui reglementată pentru a putea avea o mai bună activitate de prevenire a corupției. Și o concluzie generală apoi, care se referă la întregul domeniu al achizițiilor publice și mă refer la transparență, care este o valoare fundamentală care trebuie să apară în fiecare regulament și în fiecare practică, deoarece cu cât mai multă transparență, mai multă transparență avem, cu atât mai puțină corupție există, în mod normal. A, iată câteva puține idei uh, la care am ajuns după ce am examinat diferitele experiențe prin care trecut statele membre și, sigur, și literatura de specialitate a organizațiilor internaționale, inclusiv NATO, pentru că NATO este destul de activă în prevenirea corupției în domeniul achizițiilor publice uh, în apărare. Că în aproape toate țările aici se aplică excepții la regulile achizițiilor publice, uneori fără uh, prea multe justificări. Mulțumesc! Grazie adesso. Mulțumesc. Domnule președinte, acum începem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Borsellino. Vă rog. Bună dimineața tuturor. Cred că pot să îmi permit să fac o observație și anume, cu atât mai lungă este procedura, cu atât mai vulnerabil devine sectorul achizițiilor publice. Deci eh, aș întreba și aici care sunt bunele practici, dacă există, și cum putem eh, eh, simplifica cât mai mult procedura achizițiilor publice. Și care ar fi pragul minim? Se vorbea de, acesta, de acest prag. Cât poate, ce influență poate avea acest argument al pragului minim, minim asupra vulnerabilității achizițiilor publice? Apoi se mai vorbea și de prevenire. Aș întreba care sunt măsurile preventive care pot avea cel mai mare impact în acest sector. Mulțumesc acum, dă Bill Newton Dan. Mulțumesc. Da, foarte interesante prezentările. Îmi pare rău că nu aveți destul timp la uh, dispoziție, dar așa, asta e regula jocului. Ne puteți da exemple, vă rog? Ați spus că nu avem un mă rog, un drept penal standard, să spun așa, în toate statele membre, în legătură cu achizițiile publice, nu toate faptele sunt infracțiuni și situația diferă de la stat la stat. Poate aveți exemple concrete ca să uh, înțelegem mai bine diferențele. Și apoi, uh, bănuiesc că inclusiv dacă am uh, aflat că cineva într-un stat membru Eh, ar fi comisie legalități cu bani europeni, eh, nu știu cum eh, poate fi adus în fața instanțelor de judecată, că nu avem un tribunal european, nu avem închisori europene. Aveți exemple de asemenea cazuri? Sunt foarte rare. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Faion. Mulțumesc. Eh, vă rog să mă scuzați că am sosit în întârziere și să mă scuzați dacă pun o întrebare care deja și-a aflat răspunsul, dar aș vrea să ne oferiți mai multe detalii în legătură cu recomandările noastre, cum putem eh, să facem în așa fel încât politicienii să fie mai responsabili, să poată fi trași la răspundere e parte a raportului nostru intermediar adoptat la comisia, sub comisia noastră CRIM și știm cu toții că, de exemplu, avem 2 milioane de cazuri, de cazuri mici de corupție în sectorul public, dar care au un mare efect uh, negativ asupra administrației publice și politicienilor. De exemplu, printre altele, am adoptat o interdicție de cel puțin 5 ani pentru toți politicienii acuzați de corupție, și nu au voie timp de 5 ani să fie angajați în uh, funcții guvernamentale și așa mai departe. Uh, dacă ne puteți spune cum să îmbunătățim acest proces de tragere la răspundere a oamenilor politici, de exemplu în Slovenia a existat o sentință a unei instanțe în legătură cu un politician de nivel înalt dar apoi uh, nu s-a întâmplat nimic, uh, n-a fost tras la răspundere, deci putem poate să facem și justiția mai transparentă, mai independentă. Further recommendations, thank you. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și acum domnul Carona. Mulțumesc. Aș dori să înțeleg uh, ați spus că ar fi foarte importantă o armonizare, o unificare a normelor europene în materie de contracte de achiziții publice la nivel european. există o diferență de fond în legile diverse, între legile diverselor state membre. Eu, în baza pe baza experienței dumneavoastră, aș dori să știu în acest moment care ar fi legea cea mai eficientă din toate statele membre cea mai capabilă de a uh, rezolva problema achizițiilor publice și care e cea mai slabă, ca să spun așa. Adesso... Mulțumesc! Și acum din nou invitații noștri. A, ah, ba nu. Uh, am mai cerut cuvântul domnul Sondergaard. Tak. Uh, jeg havde også det spørgsmål om... Mulțumesc. Uh, aș avea și o întrebare în legătură cu achizițiile publice. în legătură cu pragurile. Pentru că uh, în multe localități europene trebuie să-și mobilizeze resurse importante pentru a răspunde la ofertele europene și adesea nu sunt interesate. Ehm, unde trebuie să fixăm acest prag fără a avea risc, riscuri suplimentare de abuz sau de crimă organizată. Asta doream să vă întreb. Sau ă, plafon, de fapt. Și apoi, ă, în legătură cu subcontractarea, de exemplu, o firmă obține un câștig un contract și apoi contractul este uh, mărunțit, fărâmițat, atribuit unor întreprinderi mai mici. Există oare posibilitate de a interzice acest tip de proceduri? De exemplu, uh, am putea spune că cei care vin cu cea mai bună ofertă, ei trebuie să fie și executanții lucrărilor. Și punct. N-ar fi mai eficient așa? Și apoi, încă o întrebare. În ce privește materialele, uh, nu știu dacă ați uh, examinat asta în ancheta noastră, dar care ar fi, întreb eu, riscul uh, căruia sunt supuse materialele implicate în contracte, poate ar fi, pot fi supuse unor, anumitor, unor anumite abuzuri. Oare nu a, vă puteți gândi la o formă mai structurată a acestui tip de contracte pentru a împiedica abuzurile? Mulțumesc acum din nou raportorii noștri. Au cuvântul și domnul Beche, vă rog, și apoi domnul Cardona. Thank you very much. Mulțumesc. N-am avut uh, timp să intrăm în detaliu cu bunele practici, dar s-a menționat, de exemplu, faptul că sunt multe cazuri, de, uh, cazuri vulnerabile de-a lung, sau proceduri vulnerabile. Într-adevăr, uh, pentru că diversele faze ale procedurii sunt supuse unor regulamente diferite, de exemplu, faza licitației e uh, reglementată de uh, regulamentul privitor la achizițiile publice și apoi faza ulterioară, uh, acolo se aplică dreptul civil, dreptul contractual. Și apoi în faza inițială, în faza premergătoare, acolo practic situația nici măcar nu prea e reglementată. Și e dificil de evitat acolo posibilele tentative de corupție. Acum, de exemplu, e dacă e să ne referim la reducerea birocrației în, în aceste proceduri, e clar că prin așa ceva mergem o mai multă transparență. Studiile, un studiu chiar recent care a fost prezentat la Parlamentul European a arătat că există o corelație, cel puțin până la un anumit grad, între uh, un, un nivel excesiv de birocrație și nivelul de control sau de lipsă de control a, a corupției. Deci cu cât mai complicată e o procedură, cu atât mai ușor e să uh, se comită acte de corupție. Ce soluție am avea? I-aș spune că e nevoie de acțiune la nivel instituțional, la nivelul statelor membre, trebuie făcut o analiză detaliată, la care sunt slăbiciunile sistemului, cum să se acționeze la nivel instituțional E bine să facem o evaluare. În literatura de specialitate se spune că oamenii sunt pe, cât de corus, pe, pe atât de corupți pe cât le permite sistemul să fie. În legătură cu acel plafon sau prag, Aici situația e mai complicată. Eh, s-au făcut estimări că aproximativ o cincime din achizițiile publice europene sunt reglementate de directiva privitoare la achizițiile publice, doar o cincime, restul eh, practic scapă de radarul Uniunii Europene. Deci pentru a ne ocupa de această problemă trebuie să ne bazăm pe autoritățile naționale, practic ce putem face în perspectivă europeană, să promovăm cele mai bune practici, să facilităm o rețea de punere comună a informațiilor între statele membre. Cam asta am putea mai face. Altă întrebare de, în legătură cu unele fapte, acte de corupție care nu sunt prevăzute ca infracțiuni în, în unele state membre. Bun, și aici e complicat, pentru că situația diferă foarte mult de la stat la stat. Știu, de exemplu, că există o infracțiune numită trafic de influență. În Franța nu e prevăzută ca infracțiune. Poate că da. În fine, e sigur că trebuie să, se, să avem o activitate de armonizare. De exemplu, există în Spania o inițiativă de a acționa împotriva corupției la cel mai înalt nivel judecătoresc. E, sigur, trebuie ca și parchetul să fie independent unele țări preferă ca procurorul să uh, dirigeze, să conducă ancheta poliționească, în altele țări nu se întâmplă așa. Din perspectiva europeană, bun, în primul rând că nu avem o imagine clară uh, a situației. Fie că nu există informația, fie că nu putem face o comparație de la țară la țară. Deci e foarte dificil și când începe, când începe urmărirea penală, ne putem pune și problema dacă se va și finaliza cu o pedeapsă. Se pune aici problema impunității. Asta are un impact asupra încrederii cetățenilor, desigur. Că văd că mm, oamenii care se fac vinovați de fapte de corupție scapă nepedepsiți. Vedem că se dă dovadă de prea multă clemență că se cere mai mult clemență în cazuri de corupție atunci când uh, decât în alte cazuri. Uh, până la urmă, opinia publică uh, are senzația că nu este combătută corupția în domeniul achizițiilor publice. Am mai vorbit cineva aici de independența justiției. Bun, dar voi da cuvântul colegului meu. Da, mulțumesc. Vreau și eu să încerc să răspund la întrebări. Chestiunea armonizării. E vorba de o armonizare a definiției infracțiunii de corupție, care diferă de la țară la țară, ceea ce îngreunează foarte mult situația și nu prea permite combaterea penală uh, a corupției uh, pentru că nu există o armonizare a textelor de lege. Domnul Carona a întrebat uh, care țări pot fi date ca exemple. Acum, cred că nu pentru că sunteți italian, a spus această întrebare, dar cred că Italia a făcut mari progrese în acest domeniu, pentru că ei au un un sistem foarte sofisticat pentru a confisca averile obținute de pe urma corupției. Lupta împotriva crimei organizate și a mafiei a dus la crearea unui sistem foarte interesant de confiscare a bunurilor obținute de pe urma corupției. E unul din mecanismele care pot lovi foarte tare pe cei care uh, sunt implicați în cazurile de corupție. Uh, mă voi referi și la cele spuse doamna Fayon. Cum să tragem la răspundere pe politicieni? Cum să facem ca ei să devină mai responsabili? După cum știți, achizițiile publice sunt utilizate în multe țări ca principala sursă de finanțare ilegală a partidelor politice, trebuie să spunem asta. Problema e cum să rezolvăm uh, cum să, cum să rezolvăm această situație care este foarte complexă. Bun, sigur, putem consolida toate mecanismele care au de-a face cu echilibrul puterilor, într un stat, dar poate că de asemenea am putea să începem să ne gândim la separarea activităților politice de cele administrative, pentru că câteodată acestea se întrepătrund și câteodată se încearcă controlarea politicienilor prin uh, mecanisme administrative. Dar deciziile politice nu se iau în cadrul administrației. Lucrurile, până la urmă, nu se potrivesc. Trebuie să separăm cele două lumi. Și poate ar fi o, un, domeniu, un foarte bun domeniu pentru niște cercetări, pentru noi concluzii. Știm că există această problemă, dar până acum încă nu avem uh, la dispoziție instrumentele pentru a o rezolva. Avem exemple, exemple mă scuzați, din diferite parlamente naționale de exemplu, Parlamentul Britanic, de acum câțiva ani, cu cazurile de corupție, sigur, o situație foarte neplăcută. Avem experiențe diferite, dar avem nevoie probabil de mai multă sistematizare ca să putem avea un concept general care să ne permită să găsim o soluție care să și funcționeze în practică. Um, Merg un comentariu, vă rog. Spune domnul Beche. S-a mai pus o întrebare în legătură cu subcontractarea. Da, e important să spunem că în momentul în care se semnează contractul, există momentul semnării da? Și uh, în momentul în care se decid uh, clauzele contractului e un moment care trebuie foarte bine monitorizat uh, pentru a se aplica directiva achizițiilor publice. Imediat ce contractul intră în vigoare, Uh, punerea sa în practică nu se mai face după regulile respectivei directive și atunci există posibilitatea ca să nu fie respectă, să nu se respecte calitatea stipulată prin utilizarea subcontractării. Deci la semnarea contractului se pot uh, clarifica aceste chestiuni și autoritățile trebuie să fie foarte vigilente. Președinte, mulțumim invitațiilor noștri pentru aceste informații foarte importante. În uh, sectoare cum uh, sunt cel al achizițiilor publice, aspectele acestea care privesc uh, și rolul politicienilor, sau mai ales rolul politicienilor, trebuie să fie analizate și problemele trebuie rezolvate cu hotărâre pentru că reprezentanții instituțiilor trebuie să fie adevărate exemple și cazurile corupției administrației publice sunt uh, devastatoare pentru imaginea instituțiilor din toate țările membre. Deci vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați oferit și acum invit alături de mine pe următorii invitați. Cel de-al doilea grup se numește Anchete internaționale și consecințele cazului Duisburg. Vom asculta aici trei invitați, pe domnul Rolf Reiner Jäger, comisar de divizie și fost șef al Poliției Criminale din Duisburg, Germania, Asociația Federală Germană a Anchetatorilor Penali, care ne va vorbi despre ancheta privitoare la uh, crimele din Duisburg, apoi uh, Eh, domnul Nicola Grateri, care vine din partea Tribunalului din Calabria și ne va vorbi despre cooperarea internațională în cazul Duisburg și eventualele aspecte negative și pozitive și apoi domnul Jürgen Roth, un eh, jurnalist eh, de investigații specializat în crimă organizată din Frankfurt, care ne va vorbi despre impactul mafiei italiene în Germania și consecințele asasinatelor din Duisburg asupra percepției mafiei în Germania. 12-13 minute spune că are fiecare invitat la dispoziție. Începem imediat cu domnul Jäger. Vă rog. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația de a discuta despre uh, asasinatele de la Duisburg din uh, august 2007, care au uh, marcat uh, foarte, vreme de foarte mult timp uh, mass media din Germania. Șase oameni au fost uh, uciși uh, în urma un, unei sărbători uh, la un restaurant din Italia. Ei au fost, de fapt, uh, executați, practic, cu foarte multe, un număr foarte mare de împușcături. Și uh, până la urmă s-a descoperit că e vorba de organizația mafiotă calabreză Dragheta. Uh, s-a constatat că uh, așa numita vendeta de la San Luca, un conflict sângeros între două familii, ar fi fost uh, cauza pentru acest masacru. Um, din păcate, nu existau informații referitoare la faptul că acest conflict sângeros, care deja cauzase foarte multe morți în Italia, ar fi putut să ajungă chiar în Germania. Um, sigur că atât poliția din um, Germania cât și opinia publică au fost alarmate de uh, acest masacru care implica atât de multe persoane care au fost ucise. S-au existat temeri că ar putea să existe represalii sau că astfel de uh, um, reglări de conturi mafiote ar putea să apară și în alte locuri în Germania, Germania fiind uh, până atunci cruțată de astfel de evenimente. În uh, timpul cercetărilor um, realizate de Biroul Federal al Poliției Judiciare din Germania, um, s-a descoperit că existau diverse subgrupări ale acestei uh, organizații mafiote, care până la momentul respectiv uh, pleca, uh, folosise Germania ca spațiu de refugiu mai degrabă. Um, în orice caz, atacuri mafiote sau șantajuri sau cazuri de răpiri nu avuseră loc până atunci în Germania. Um, de Germania este un exemplu foarte bun pentru a vedea cum mafia italienească își uh, poate face treaba foarte bine în tăcere fără să fie observată. Procurorii italieni uh, activi în uh, lupta împotriva mafiei um, au uh, emis de mai multe ori uh, um, atenționări cu privire la aceste activități și colegul meu din Italia va vorbi mai mult despre acest lucru. În orice caz, a trebuit să acționăm. Președintele Oficiului Federal uh, al Poliției Judiciare a mers în Italia și s-a uh, convenit să se formeze un task force, un grup operațional uh, Uh, pentru a uh, facilita cooperarea dintre autoritățile germane și cele italiene. De asemenea, uh, Germania a spus că va transmite toate informațiile din anchetele lor împotriva mafioților din Italia. Um, colegii italieni, din păcate, au părut să se teamă că și în poliția germană ar putea să existe um, portițe de scăpare, eventual uh, polițiști corupți. Și uh, foarte, de foarte multe ori informațiile transmise nu erau uh, cele mai actuale. Colaborarea cu Italia a arătat faptul că uh, Uh, polițiștii, uh, ofițerii de poliție judiciară își desfășoară activitatea în sisteme judiciare, care, sisteme de drept, care pot să fie foarte diferite între statele membre. Pentru că în Italia, de exemplu, uh, organizațiile de cercetare sunt împărțite. Poliția stat, o carabinierii, Guardia de Financa și um, acestea nu uh, practică un schimb de informații constant între ele, ci uh, schimbul de informații este mai degrabă excepția. Uh, informațiile lor merg către la nivel central către procuratură. Și Uh, interesul de a păstra informațiile confidențiale pare să aibă prioritate față de interesul unui schimb de informații cât mai uh, direct, cât mai, imerdat, cât mai imediat în ceea ce privește structurile criminalității organizate. Uh, ofițerii de poliție din Germania au uh, realizat că pentru organizațiile, pentru organele de anchetă din Italia, nu este atât de important să acționeze în cazuri individuale, cum ar fi cazul celor, uh, celor șase asasinării celor șase persoane în Germania, ci mai degrabă se creează niște organe de anchetă care își desfășoară activitatea pe termen lung și folosesc uh, diverse metode de supraveghere um, a locuințelor, supraveghere a comunicării electronice, uh, adună un corp de dovezi și numai apoi um, iau măsuri. Um, măsuri care pot să însemne confiscarea a milioane de euro. Deci obiectivul este acela de a uh, distruge sau de a da o lovitură mortală organizației criminale. Uh, în, acest, în, în această perioadă, interesele altor organizații de anchetă din Europa rămân undeva în fundal. Și de aceea e foarte important ca atunci când uh, trebuie să coopereze polițiștii de anchetă în diverse state europene să fie informați cu privire la diferențele uh, juridice, diferențele procedurale între sisteme și să, ia, să se ia în considerare și interesele celelalte părți. Uh, din păcate, acest uh, forță operativă, acest grup operativ nu a reușit, deci, să-și ducă la bun sfârșit uh, activitatea datorită acestor diferențe. Um, am o recomandare pentru dumneavoastră în acest sens. Europa cred că ar avea nevoie de uh, o bază de date europeană transfrontalier, transfrontalieră care să cuprindă toți infractorii care sunt activi. Uh, și nu mă refer aici doar la mafie, ci mă refer, mă refer și la uh, hoții din Lituania, uh, Kosovo, Albania, uh, hoții de buzunare inclusiv din România, România și Bulgaria. Uh, Uh, diversi uh, șarlatani uh, din Polonia sau din alte țări europene. Este foarte important pentru a combate fenomenele criminale, este foarte important schimbul de informații. În cazul de la Duisburg, a fost foarte pozitiv faptul că Italia a, trans, a trimis rapid expres, din regiunea San Luca în comisia de anchetă și s-au putut iniția uh, rapid uh, investigațiile și în uh, Italia. Din păcate nu a fost posibil să se creeze o echipă comună de investigații, cum și-ar fi dorit uh, polițiștii de la Duisburg, ceea ce ar fi fost uh, în uh, conformitate cu tratatul de la Prüm. Tratatul de la Prüm este un uh, acord interstatal între 11 state membre ale Uniunii Europene și Norvegia, care reglementează cooperarea transfrontalieră și mai ales schimbul de informații pentru uh, prevenirea și urmărirea infracțiunilor. Uh, din păcate, colaborarea practică, cum vă spuneam, a fost uh, dificilă. Colaborarea în echipe comune de investigație cu susținerea Europol și Eurojust credem noi că este calea de viitor, calea cea mai bună pentru a face față fenomenelor criminale pe viitor și uh, de aceea este foarte importantă și formarea ofițerilor de poliție judiciară, astfel încât uh, fiecare ofițer să aibă uh, capacitatea de a înțelege care sunt diferențele între sistemele europene. Tratatul de la Prum prevede faptul că uh, autoritățile de urmărire penală pot să aibă acces direct la anumite baze de date care sunt ale altor state membre. E vorba aici de date cu privire la analiza ADN, uh, la amprente sau la alte documente. Și un alt lucru foarte important, tratatul de la Prüm creează posibilitatea uh, de a utiliza așa numitele baze de date ADN care să facă legătura între profilul unui infractor și uh, anumite urme, anumite indicii care se găsesc la uh, locul faptei, um, da, la locul anumitor uh, crime. Și în momentul de față, um, în Germania, Există deja în uh, baza de date peste un milion de uh, astfel de seturi de informații referitoare la uh, infractori. Um, analiza ADN este în ziua de astăzi cel mai important instrument uh, care poate fi folosit pentru a um, identifica și a condamna un infractor. Uh, dacă toate aceste informații, dacă toate informațiile ADN ale persoanelor implicate în masacrul de la Duisburg ar fi fost uh, stocate de autoritățile din Italia, atunci acest incident ar fi putut fi uh, prevenit. Um, se pare însă că în Italia este mai uh, ușor, din punct de vedere juridic, să se practice supravegherea telecomunicații și, tele, telecomunicațiilor și supravegherea locuințelor, decât uh, să se preleveze și să se stocheze probe ADN. Și de aceea a durat mai mult de un an până când uh, s-a ajuns la identificarea și condamnarea um, autorilor um, Uh, faptelor de la Duisburg. Um, în timp ce um, autoritățile de la Duisburg au uh, uh, reușit să analizeze situația în decurs de trei săptămâni pe baza dovezilor ADN. În orice caz, Germania este un loc ideal pentru mafioți, pentru că aceștia uh, își pot, uh, se pot muta foarte ușor uh, în Germania, nu li se uh, iau uh, anprentele, deci nu sunt uh, cunoscuți. Și uh, pentru că uh, legislația referitoare la um, confiscarea averii în Germania este foarte restrictivă, uh, orice fel de proprietar de pizzerie poate foarte repede să își investească foarte bine banii proveniți din activități uh, mafiote. Um, date fiind condițiile juridice de astăzi uh, în Germania, datele ADN nu pot fi folosite împotriva sau pentru a face cercetări um, împotriva unor cetățeni care vin în Germania din uh, exterior. Comisia de anchetă de la Duisburg a găsit uh, cartușe la locul faptei și le-a transmis, le-a trimis autorităților din Italia um, care aveau uh, um, o bază de date locală referitoare la muniție și pentru a vedea dacă uh, acestea au fost utilizate și în alte crime. Există țări care sunt uh, preferate de organizațiile criminale și tocmai în aceste țări um, ar fi foarte important să se uh, creeze niște servicii care să uh, reglementeze sau cel puțin să analizeze utilizarea armelor. Cazul de la Duisburg a arătat faptul că sistemul uh, legislativ între Germania și Italia uh, este foarte diferit în anumite puncte. De exemplu, în ceea ce privește audierea martorilor sau a suspecților, foarte multe uh, date prelevate în timpul informații aflate în timpul audierilor în Germania nu au, fi putut, nu au putut fi utilizate în Italia, datorită diferențelor uh, de drept. Um, la momentul, uh, la începutul uh, cazului de la Duisburg, colegii din Italia și colegii din Germania au transmis um, formularul standardizat pentru, uh, pentru audiere. Însă, problema este că um, politica uh, judiciară um, diferită a statelor membre poate să ducă la uh, obstacole în utilizarea dovezilor sau a informațiilor din audier din alte state și de aceea ar fi nevoie de o armonizare la nivel european. Um, ar fi foarte bine ca uh, aspectele judiciare de materie penală să fie armonizate, astfel încât schimbul de informații și schimbul de dovezi să poată fi facilitat. Și ar fi foarte bine să se creeze comisii de anchetă uh, Uh, comune care să, în care să existe persoane care să aibă cunoștințe de specialitate foarte bune, dar și cunoștințe de limbă, astfel încât să se poată um, urmări cât mai bine faptele penale. Și uh, legislația națională referitoare la uh, culegerea dovezilor este, din nou, uh, foarte important să fie armonizată. Vreau să profit de ocazie pentru a sublinia colaborarea foarte bună cu colegii italieni și să le mulțumesc pentru această colaborare. Um, pentru că toate uh, călătoriile noastre în Italia și călătoriile, delegațiile colegilor în Germania uh, și colaborarea dintre uh, toți colegii au uh, făcut ca acest caz să fie până la urmă clarificat. Este foarte important să știm și să știți și dumneavoastră că urmărirea penală nu se oprește la graniță și de aceea este foarte importantă colaborarea juridică și colaborarea penală uh, pentru a urmări uh, infractorii, pentru a urmări faptele penale și, în cazul ideal, poate pe viitor, pentru a preveni orice infracțiuni. Mulțumesc. acum uh, procurorul adjunct din Regiu Calabria, domnul Nicola Gratteri. Mulțumesc de 27 de ani mă ocup de luptă împotriva îndrangheta. Colaborez cu, uh, cu instituțiile naționale antimafia. Pentru început vorbim despre cazul Duisburg. nu Era doar o aniversare pentru că în portofelul unui, unuia dintre cei uh, șase morți a fost uh, găsit o icoană a Arhanghelului Mihail cu, cap, uh, cu jumătate de sus arsă, deci era afiliat în Drangheta. Apoi la Duisburg, la restaurantul Da Bruno, am văzut nu doar o masă lungă pe 12, cu 12 scaune, ci și uh, o icoană cu Arhanghelul Mihail, care este protectorul îndrangheta. Deci era un local al îndranghetei. Nu e vorba de un depozit, de un magazin, ci locul în care se reunesc mafioții originari din regiunea unde uh, acționează în drangheta. Acum 10 ani, sau cu 10 ani înainte de cazul Duisburg, înainte de 2007, mă deplasasem de mai multe ori în Germania pentru că eu anchetez uh, infracțiuni comise de îndrangheta și mă deplasez în de întreaga lume și, de exemplu, cu 20, 20 de țări din lume, din America de Sud, America de Nord, Australia, toate țările europene, am legături cu toate aceste țări în fiecare zi, fac pe săptămână 7-8 comisii rugătorii internaționale. Pentru că, din păcate, în acest moment, Drangheta a devenit organizația mafiotă cea mai puternică din Europa cea care are aproape monopolul importului de cocaină în Europa. Dacă va fi timp, vom mai vorbi despre asta. Însă da, să ne întoarcem la Duisburg. Deci, 10 ani înainte de Duisburg, am fost la Duisburg și am ascultat niște interceptări telefonice unde vorbea niște calabrezi despre local, care e vor... acolo e vorba de organizație, deci atenție, interveniți, pentru că dacă nu peste 10 ani veți avea aceleași probleme pe care le avem noi în Italia, le-am spus colegilor din Germania. Care a fost problema? Marea dificultate a, a, a noastră a italienilor atunci când vorbim cu uh, poliția, cu parchetele din Europa, e cea uh, de a transmite mesajul că mafia nu e prezentă doar atunci când sunt asasinate, ci dacă Îndrangheta, Camorra, Cosa Nostra se află în Europa pentru a spăla bani, atunci vor fi atente să nu se întâmple nimic acolo. Deci acolo unde nu se fură nici, un, nici măcar o bicicletă, acolo se spală bani. Mafile italiene sunt în Europa ca să facă două tipuri de uh, activități, uh, spălarea de bani și vânzarea de cocaină, punct. Mai mult nu fac. Deci sunt două tipuri de infracțiuni care uh, nu necesită gălăgie. Duisburg a fost o, un incident al dranghetei. Proba o avem. Uh, a fost doar un incident, pentru că uh, acest, acest asasinat s-a produs pe 15 august 2017, 2 septembrie din același an. Conducerea Andranghetei a tras de urechi pe cele două grupuri, pe, ce, pe cele două familii și le-a pus să facă pace. A spus să nu vă mai permiteți niciodată să faceți așa ceva în străinătate, pentru că ne stricați afacerile, ne stricați business-ul. De fapt, după asasinatele de la Duisburg, poliția germană și poliția olandeză au fost constrânse, magistratura din Germania a fost constrânsă să intervină. Bun. Care au fost dificultățile? Dificulta, dificultăți inițiale, mă rog, cu Germania, ca să spun uh, cinstit, mă rog, cât, pe cât posibil se lucrează bine. E o poliție și o magistratură care colaborează. Problema mare, care e, cum bine spunea cu colegul Jäger, că nu avem o interfață uh, cu caracter de lege. Deci noi dacă uh, ne punem în cap că în Europa trebuie să recunoaștem această uh, situații de tip mafio, dar dacă nu facem nimic legal, atunci vom face doar uh, întâlniri și vorbim în gol. Motivul principal pentru care procesul s-a desfășurat în Calabria a fost tocmai acesta. Dacă procesul s-ar fi desfășurat în Germania, ar fi fost uh, uh lăsați liberi uh, inculpații. Noi mulțumim poliției din Germania că, mă rog, și-a dat silința și au fost foarte prețioase colaborările, mai ales pentru cercetările DNA și invit parlamentarii italieni de față să insiste pe lângă guvernul, Parlamentul Italian, să adere la tratatul de la Prüm, că nu mai e posibil să continuăm așa. Baza de date, tratatul de, la Prüm, e o soluție foarte importantă, un instrument foarte important în acest în acest tratat se prevede o bază de date. În primul an când a intrat în funcționare, între Germania, România și Turcia au fost descoperite 70 de asasinate. Asta doar eh, suprapunând ADN-ul. Eh, imaginați-vă ce s-a întâmplat în Italia eh, față de cealaltă țări din Europa. Deci e un instrument foarte important. Trebuie să adere și Italia. Apoi, nu e adevărat că în Italia nu avem o bază de date, avem două foarte importante și foarte sofisticate și aduse la zi, una în materie de arme, una a poliției de stat, alta a carabinierilor. Pot să afirm liniștit aici că poliția judiciară italiană e printre cele mai bune din lume. Spun asta după ce am fost în întreaga lume. Apoi, aș mai vrea să spun că, din păcate, în Europa, pe măsură ce mafia se extinde în Europa, nu există o percepție adevărată a existenței mafiilor. Și... Mă scuzați, e ca o moară unde poate intra oricine, <laughs> practic, în Europa. Poate expresia e prea tare, dar totuși în Europa sunt sute de membri ai Drangheta, Camorra, Cosa Nostra, care spală bani, care vând cocaină și nu sunt controlați absolut deloc. Uh, deci e ca la moară. Chiar săptămâna trecută, după o comisie rogătorie internațională a unei țări din nordul Europei, ni s-a spus că n-au personal destul ca să, ca să facă interceptări, ca să controleze aceste activități. Nu e posibil că cheltuim atâția bani pentru aceste activități, pentru, pentru organizarea acestor reuniuni aici la Bruxelles și apoi mi se spune că n-au oameni ca să facă supravegheri telefonice, interceptări telefonice. Vorbim la Comisia Rogatorie de un trafic de cocaină de tone întregi. E o anchetă unde în acest moment, eh, eu sunt în legătură cu 11 țări și în care până acum am făcut, eh, am con- mă scuzați, am confiscat 3.000 de kg de cocaină și mi s-a spus că n-au oameni ca să facă interceptări telefonice. Păi nu e un răspuns normal al unui stat care face parte din Uniunea Europeană, pentru că așa vă spun că mai bine colaborez cu columbienii, mai bine colaborez cu spaniolii, dar nu cu anumite țări europene. Am, am, am dovezi, da? Credeți-mă pe cuvânt. Nu pot să vă dau exemple clare pentru că ancheta e pe rol, dar sunt cazuri clare. Exemple clare. Se spune că drogurile vin mai ales în sud. De păcate nu e așa. Da, uneori uh, uh, numerele ne pot induce în eroare. Trebuie să știi cum să citești uh, numerele. Bun, într-adevăr, se uh, confiscă multe tone de cocaină în Italia de asta pentru ce? Pentru că noi suntem activi, pentru că controlăm situația, dar dacă eu vă spun că cea mai mare cantitate de cocaină care susește în Europa susește la Rotterdam și la Anvers, pe coastele Spaniei, costele oceanice ale Spaniei. Eu am fost la Washington, am vorbit cu șeful teroriștilor colombieni, cu, cu Mancuso, care <laughs> provine, de fapt, familia sa provine din Salerno. E tatăl italian, mama colombiancă. Mancuso mi-a spus, noi nu aveam nicio treabă cu Gibraltar în Italia, pentru că Mediterana e una din mările cele mai sigure din lume și cel mai, cea mai bine controlată de francezi și de italieni. Noi nu veneam la Gibraltar ei vin cu cocaina într-o lună de zile, mi-a spus Mancuso, am venit cu 51 de încărcături de la 3.000 până la 8.000 de kg într-o singură lună pe coastele Spaniei. Noi în Spania n-am secretat nici măcar o, una din aceste încărcături. E un singur exemplu și se continuă să se spună. Eu când am fost la Rotterdam, procurorul de la Rotterdam, eu i-am spus procurorului de la Rotterdam acum doi ani Eh, era vorba de eh, interceptări telefonice, era vorba de o persoană care trebuia să meargă la Rotterdam să eh, ia de acolo un container de cocaină. Din păcate, în Olanda nu există posibilitatea de a face o, o, o, un sequestru și o arestare uh, ulterioară. Din interceptările telefonice reieșea că exista această persoană, procurorul general spune că nu poate fi arestat și atunci pierde containerul și legea olandeză nu îi permitea, dar Italia, în Italia e posibil. Noi în Italia ă, ne gândim că nu întotdeauna, nu trebuie să arestăm întotdeauna sau din primul moment pe suspect. Îl supraveghem și îl arestăm după ce comite mai multe infracțiuni, dar în Olanda nu e posibil așa ceva. Deci sau discutăm despre astfel de lucruri dacă avem aceste norme în comun. Pentru că e evident E, e, e clar asta. Dacă vorbim de trafic internațional de cocaină, nu putem să ne gândim că nu putem să întârziem arestarea pentru 2 kg. Păi să nu-l arestăm astăzi pentru 2 kg, îl arestăm mâine pentru o tonă. Dificultățile pe care le-am avut în, în Germania, e vorba de dreptul mediului în localurile publice. Bun, sunt și probleme culturale, dacă dorim. Pentru că poate <laughs> poate s-a rămas la mentalitatea RDG-ului unde în fiecare casă era un microfon sau în Spania uh, unde e moștenirea franchistă, unde se poate face percheziție la domiciliu. Deci trebuie să facem legi pentru 2013. În Europa, mafile circulă cum vor ele, spală bani, cumpără tot ce se vinde. Să mergeți în centrul Londrei, vă rog, și veți vedea că mașina cea mai nouă care trece pe acolo e un uh, BMW 5 și totuși acolo nu există niciun pus de petrol, nu există nicio mină de diamante în centrul Londrei. De ce atâta bogăție în centrul Londrei? De ce nu este vreo lege anti spălarea de bani în Anglia? Ba, din potriva, am participat la o reuniune unde un profesor universitar nu știa că sunt eu acolo între, în public. Dar explica că nu era e reprobabil că nu era nicio problemă dacă ajungeau bani murdari în Anglia. Încă suntem la acest nivel. Iată, îndoctrinăm pe viitorii manageri și pe viitoarea clasă conducătoare spun că nu e nicio problemă dacă sunt bani murdari. Și tot vorbim asta în Europa. Bun. Pot să mai vorbesc? Așadar. Sau ne băgăm bine în cap că baza Uh, uh, e recunoașterea existenței sistemului mafio. Deci trebuie să plecăm de la sistemul anti-mafia italian, care e cel mai avansat din lume. Să plecăm de la această bază. Sigur că suntem încă întârziați cu sistemul anticorupție. Suntem în întârziați și cu tratatul de la Prum. Însă baza, cunoștințele le avem. Acolo suntem foarte înaintați în ce privește măsurile de prevenire, sequestru, Politica a depășit chiar cererile uh, uh, magistraturii și ale poliției. Deci dacă trebuie să fiți convinși că pur și simplu îndrangheta face trafic de droguri, face investiții în Spania, în Portugalia, în Germania, Belgia, Olanda, cumpără în toată Europa tot ce e de vânzare. Pentru că problema elitei mafiei nu e cea de a se îmbogăți, ci cea de a justifica averile. Eu am fost acum un an, o lună, mă scuzați, acum o lună și jumătate la Bogota. Acolo sunt bani cu nemiluita. Da? Și cu acei bani se cumpără lumea, toată lumea occidentală. Mulțumim. Și acum ultimul uh, invitat din acest uh, grup, domnul Jürgen Roth, jurnalist. Vă rog. Doamnelor și domnilor, după cele întâmplate la Duisburg, după crimele de acolo, a existat o mare atenție a mass media pe acest subiect. Aceasta a existat doar pentru că ne-am confruntat cu șase decedați, a curs mult sânge. Au existat și reacții politice. De această dată aveau de-a face cu mafia italiană și anume cu drangheta într-un termen, pe un termen relativ scurt. Problema mafiei italiene era, bineînțeles, cunoscută de mult timp în Germania. La da, poliția din Germania sau în poliția judiciară din diferite landuri nu putem spune că nu se ocupaseră înainte cu mafia italiană. Uh, eu mă ocup de acest domeniu de 30 de ani deja, deci am o privire de ansamblu în ceea ce privește cele întâmplate în Germania. În toate landurile din Germania, organizarea e diferită. Există landuri în continuare, au existat și există încă unde lupta împotriva crimei organizate și Mafia italiană joacă un rol important. Pe de o parte, un exemplu în acest sens este Bavaria, pe de altă parte, în alte landuri, în cele noi în mod special, mafia italiană până astăzi e la putere. În Thüringen și în Saxonia, aici vă pot da un exemplu. Încă de la mijlocul anilor 90 există mafie italiană în aceste regiuni. Și în Leipzig și în Dresda există aceiași mafioți. În anii 2009-2010, în Saxonia, Existau foarte clar niște puncte de bază pentru Ndrangheta, dar și pentru Cosa Nostra, pentru Camora. Toate acestea au fost descoperite în această regiune a Germaniei. Existau asemenea informații deja în principiu. Acest lucru înseamnă că mafia italiană infiltrase deja, se infiltrase deja în Saxonia. După crimele de la Duisburg, întregul subiect a fost mediatizat. Până astăzi încă mai există unii care spun că nu există niciun fel de mafie italiană în Saxonia. În uh, Thüringen situația este asemănătoare. Până în anii 90 nu existau niciun fel de restaurante italiene în această regiune. Cei care au venit au fost tocmai reprezentanții unui clan din San Luca. Apoi, existau anumite cazuri de trafic de droguri și mafioți, însă primele restaurante italiene în apropierea cancelariei au fost deschise de aceștia. Prim-ministrul a fost avertizat încă dinainte de deschiderea acestui local că nu ar fi bine să permită deschiderea acestuia. sau au fost văzuți ca fiind oameni de afaceri, deși existau deja informații încă de prin anii din anii 90 că există legături cu mafia între aceste localuri. Acest lucru nu este valabil doar pentru, între, pentru întreaga Germanie, ci există anumite landuri, anumite orașe unde acestea au un rol important de jucat. În anii 93 am ținut un discurs în fața poliției germane în ceea ce privește legătura dintre mafia italiană și politică. Atunci aveam informații pentru că vorbisem cu diferite persoane importante și șeful creștin-democraților de atunci știam că era prieten cu Mario Laborato, un membru cunoscut al Ndranghetei. El juca un rol central în organizație atunci. Acest lucru se știa și a durat foarte mult până când poliția și procuratura din Germania a putut să emită un mandat de arestare. Era vorba de spălare de bani la un nivel foarte răspândit. Era vorba de spălare de bani din bani proveniți din traficul de droguri. Președintele creștin-democraților de atunci, care este astăzi comisar european, s-a distanțat de această persoană. Însă ce interesat? Acest domn, Mario Laborato, trebuia să fie condamnat în Calabria. Cred că s-a aflat doi ani în închisoare, dar apoi a fost eliberat pentru că se pare că nu existau suficiente dovezi. Acum s-a întors are diferite localuri deschise în apropiere de Frankfurt, niște localuri foarte rafinate pentru că a adus bucătari foarte buni dintr-o regiune din Italia. Deci vorbim despre înalta societate din Frankfurt, vorbim despre președintii federațiilor de fotbal. Acest local aparține nepotului lui Mario Laborato care spune că, după ce am fost în închisoare, statutul meu de fapt a și crescut. În Frankfurt nu se cunosc foarte bine aceste lucruri. Există totuși aceste puncte de bază ale mafiei italiene în această regiune a Germaniei. Însă, Poliția nu are destule resurse pentru a lupta împotriva acestui tip de criminalitate în Germania. Dacă vorbim de, despre alte landuri, cum ar fi Mecklenburg-Vorpommern, încă din anii 90 existau uh, informații cum că uh, formația mafiotă Sac, for, uh, ma, Sacra și Corona Unita investeau în restaurante în această zonă. Anchetatorii își doreau să deschidă o anchetă, aveau contacte bune în Italia, însă procuratura nu a permis acest lucru din cauza că lipseau resursele de personal și resursele financiare, astfel încât să se desfășoare o asemenea anchetă pe termen lung. Dacă mergeți în această regiune, vedeți multe localuri italiene care funcționează acolo și poliția nu are nicio posibilitate de a face ceva. În ceea ce privește elita politică, cred că e foarte important ce se întâmplă acolo, conștientizarea acestui fenomen la nivel politic. Cred că aceasta nu există. Nu există recunoașterea faptului că criminalitatea organizată e o problemă pentru societate. Când vorbim despre criminalitate organizată, nu vedem niciodată un politician care să aibă destule informații în acest sens. În în Germania lucrurile stau așa, în Italia cu siguranță astfel, altfel, dar nu există un politician în Germania care se ocupă în special de criminalitatea organizată. Nu există, din câte știu eu, așa ceva și cunosc foarte bine lucrurile. Există un serviciu de știri din de, de, un serviciu secret în Germania care se ocupă în special de fenomenul Drangheta. Au făcut foarte multe vizite în Italia, însă nu se spune absolut nimic despre influența Andrangheta în Germania, că finanțează Europa de Est, că e foarte implicată în, în România în ceea ce privește băncile și casele de economii. Da, aceste lucruri se spun, însă nimic despre influența acestora în Germania. Problema nu e că poliția nu vrea să lupte împotriva lor, ci problema e că, din cunoștințele mele, poliția nu are acoperirea politică de care are nevoie astfel încât să intre în această luptă. Reforma polițienească din ultimii ani, dacă o uh, dacă vă uitați la aceasta, vedeți că, de fapt, s-a renunțat la acele servicii care luptă împotriva criminalității Uh, organizate în toate landurile din Germania și asta din uh, motive financiare. În anumite domenii nu se mai poate acționa și ancheta așa cum trebuie. Probabil pe viitor situația se va schimba și se vor face investiții. De exemplu, în Frankfurt, o parte din imobilele care sunt cumpărate acolo sunt cumpărate de un clan care vine din Geneva și s-au făcut niște anchete importante. A existat cooperație între anumiți membri ai Ndrangheta și membri ai Cosa Nostra și procurori. Am primit documente în acest sens din Italia, le-am prezentat poliției din Frankfurt, iar aceștia mi-au spus că nu au nicio posibilitate să ancheteze. Ar trebui să fie o anchetă pe termen lung și nu își pot permite așa ceva. Alte puncte care sunt importante pentru mine sunt următoarele. A se pune accentul doar pe mafia italiană e o greșeală, pentru că în Germania aceasta nu există. Trebuie să ne gândim că în Germania există și alte organizații criminale care au o influență foarte mare. Și vă voi da un exemplu caracteristic. Mafia albaneză joacă un rol foarte important și în traficul de droguri, dar și în ceea ce privește traficul de carne vie internațional. un senator dintr-un uh, land din Germania, la începutul anilor 2000, era acesta senator și se ocupa de afaceri interne. Secretarul său de stat era un procuror care i-a reprezentat pe cei mai mari mafioți din Hamburg. Acest Roland Scheld era sprijinit era sprijinit de așa numiții frați osmani. Frații osmani fac parte din clanul osmani, unul dintre cele mai puternice clanuri albaneze. Pur și simplu stăpâneau regiunea Sankt Pauli în anii 2000. Și acest senator era implicat în toate acestea. Pe atunci exista o coaliție cu creștini democrați în Hamburg și apoi Roland Schild și primarul de atunci. Primarul de atunci a fost uh, declarat ca fiind homosexual, astfel încât coaliția s-a rupt. Foarte mulți au ocupat uh, uh, poziții importante după aceea, tocmai pentru că acest senator avea aceste legături cu mafia. Vă puteți închipui ce influență au asemenea de lucruri. Și de aceea vă spun că există acest fenomen și în Germania. Pentru a ajunge la uh, final, vă, mă voi referi la o altă dimensiune. Există aceste legături între organizații criminale și, criminale și firme germane. Vă voi da și un exemplu, nu are de a face cu Italia, ci cu Bulgaria. Se știe că în Bulgaria organizația criminală cea mai influentă este cea numită Timcop. Timcop este imperiul cel mai uh, puternic din Bulgaria. Există și diferite anchete care au fost împiedicate în ceea ce privește acest, uh, acest grup de criminalitate organizată. existau acuzații de crime, înșelăciuni în ceea ce privește asigurările și așa mai departe. Dar acest clan conduce o companie de miliarde. Am putea spune că da, e o problemă bulgărească și Bulgaria trebuie să o rezolve. Însă problema e că această companie bulgară colaborează cu foarte multe companii din Germania. De exemplu, o companie din uh, landul Hesa, dar care funcționează și care funcționează și în Frankfurt, are legături cu această companie din Bulgaria. Aici interesele economice și politice joacă un rol foarte important și cred că va fi foarte greu să distrugem asemenea interese. După cum am spus, eu urmăresc acest subiect de 30 de ani și văd această situație, văd cum se schimbă ea pe parcursul globalizării, văd că e tot mai greu de luptat împotriva acestor fenomene, pentru că există o graniță tot mai slabă între legalitate și ilegalitate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, deschidem dezbaterea. Domnul Newton Dan. Teobil. Oh. Uh, thank you very much. Uh, three fascinating presentations. Mulțumesc. Trei prezentări uh, fascinante. Din păcate avem prea puțin timp, dar vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Și sper ca prezentările dumneavoastră să ne fie uh, trimise, astfel încât să le putem uh, studia în detaliu. În primul rând, uh, domnului Ieger, dacă v-am notat bine numele. Dacă am înțeles bine, ați spus că ar trebui să armonizăm uh, regulile, normele, procedurile celor 28 de state membre. Credeți că este posibil acest lucru și că soluția este un fel de FBI european la nivel federal în Europa? Pentru că vorbesc de 28 de state membre, includ deci Croația, care aderă peste 10 zile. Mie mi se pare că e o sarcină herculeană, nu am reușit niciodată să o încheiem. Deci oare dacă vrem să ajungem într-adevăr la un FBI ca americanilor, să creăm un nou strat Uh, uh, grupările criminale multinaționale sunt internaționale, poate avem nevoie de un sistem de poliție care să fie la fel. Și Uh, există și legăturile cu, cu politicul, dar cred că asta e cheia, e curajul dumneavoastră să vedeți uh, imaginea de ansamblu și să spuneți trebuie să luptăm la nivel de ansamblu, pentru că se vede că um, cooperarea între statele membre se lovește de diferențe dar vreau să vă invit să faceți o declarație politică. Nu știu dacă veți vrea neapărat să faceți. În al doilea rând, colegului nostru din Italia, domnul Grateri, dacă v-am notat bine numele. Problema importurilor de cocaină, aveți dreptate, știu că aveți dreptate. Problema este cum să, să se verifice toate mărfurile care sunt importante. Câțiva dintre noi am fost în Statele Unite acum câteva săptămâni și ne-am uitat cum fac ei lucrurile și a fost fascinat când am mers în portul New York și am privit uh, vasele cu containere care veneau și uh, uh, polițistul de acolo ne explica ce se întâmplă și ne-a spus, eu pot să verific doar cam 5% dintre containerele care intră, pentru că nu e imposibil să fac mai mult. Uh, și știu 100% că celelalte containere aduc cocaină de prin Caraibe și alte tot felul de mărfuri nocive și l-am întrebat, dar de ce nu verificați dacă faceți acest lucru? Și mi-a spus, păi primarul New Yorkului m-a sunat și Uh, îmi spune că, bun, dar s-a făcut o coadă, practic, de nave, toată lumea așteaptă să se facă debarcarea, supermarketurile din New York se plâng că nu vin produsele, deci nu mai pierde vremea cu toate verificările, lasă-le să treacă, pentru că comerțul trebuie să continue. Deci care ar fi soluția? Cum putem noi să facem lucrurile în porturile de la Anver, uh, de la Amsterdam, Rotterdam? Cum putem să verificăm fiecare container? Nu putem să o facem. Asta e problema, nu? Și tare m-aș bucura să ne dați o soluție, dar comerțul, afacerile din Europa vor fi întârziate mult prea mult dacă încercăm să verificăm totul. Și o chestiune mai delicată. Ați vorbit cu pasiune și dacă v-am înțeles bine, ați spus că trebuie să adoptăm sistemul italian dacă vrem să avem succes. Dar trebuie să vă spun și pun o notă de subsol spunând că Italia este o țară minunată și eu iubesc pe colegii mei italieni, dar imaginea Italiei uh, în restul Europei, uh, mai ales prin imaginea domnului Berlusconi, este de țară total corectă, uh, coruptă. Și dacă ați spune, dacă am spune cu voce tare trebuie să adaptăm sistemul din Italia, toată lumea râde. Nu e posibil acest lucru dacă domnul Berlusconi, care este condamnat de tot felul de acte de corupție și totuși trăiește liber și fără probleme, nimeni nu va vrea să adopte sistemul italian și asta e o problemă pentru că vă văd că sunteți un, un, un om foarte onest și aveți un sistem foarte bun. Uh, dar uh, uh, trebuie cumva să transmiteți valorile sistemului dumneavoastră în pofida etichetelor actuale. Sigur că nu, nu vreau să vă descurajez sau să, um, să fiu, uh, să nu dau dovadă de respect. Și mă bucur că mă înțelegeți. Și jurnalistului din Germania, cred că ați pus degetul pe rană, și anume, elita politică nu înțelege ce se întâmplă și acesta este obiectivul comisiei noastre pentru că noi suntem un grup de politicieni, poate nu elita politică, dar un grup de politicieni care încreăm să încercăm să uh, diseminăm uh, informații, să sensibilizăm uh, lumea și raportul nostru încearcă să spună liderilor politici că există o problemă uriașă și că nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Deci dacă ați putea să ne ajutați, dacă aveți recomandări sau sugestii, avem un termen de depunere a amendamentelor la raportul final săptămâna uh, viitoare și uh, tare ne-am bucurat să puteți să ne ajutați să ne îmbunătățim raportul, pentru că dacă acest raport uh, uh, adoptat uh, nu va fi ascultat de nimeni, uh, atunci uh, sigur că nu vom putea decât eventual să mergem și să sărbătorim cu șampanie într-un restaurant din Italia, dar mai mult de atât nu vom putea face. Deci, vă rog, ajutați-ne! Uh, una... Președinte, bine, mulțumesc, Bill, am o precizare de făcut atunci când procurorul adjunct se referă la posibilitatea de a adopta legislația antimafia din Italia, asta o face referindu-se desigur la ansamblu de legi care au permis în Italia să se obțină o serie întreagă de succese care fără acea lege nu s-ar fi obținut tu pe bună dreptate subliniezi că o țară nu poate să fie foarte credibilă atunci când numiți lideri politici, uh, uh, iată, știm cu ce se ocupă, dar și aici domnul procuror adjunct Grateri a spus și probabil că o să repete în răspunsul său că Italia are o lege anticorupție absolut ineficientă. Deci, uh, iată, avem aici un paradox, însă credibilitatea Italiei în lupta împotriva mafiei e o credibilitate, cred eu, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării, pentru că, din păcate, tocmai pentru ca să ajungem la acest loc de prim plan, au murit sute de magistrați, sute de polițiști, deci și pentru mine, și cred că pentru mulți de aici, anumite personaje sunt stânjenitoare de-a dreptul din punct de vedere politic, însă noi trebuie să ne gândim la ce avem noi pozitiv din punct de vedere legislativ în Italia. Bun, domnul Mastella a cerut cuvântul, care în perioada când s-au întâmplat evenimentele la Duisburg era ministrul justiției în Italia. Mulțumesc, da, tocmai bazându-mă pe propria experiență vreau să iau cuvântul. Bun, în ce privește armonizarea Eh, anchetei eh, din Germania cu cea din Italia, nu am avut un uh, rol de frunte bun. Dar când episodul la Duisburg s-a întâmplat și a fost reflectat în mass media, bun, de la colega mea, am, am, am, m-am repezit la Berlin la colega mea ca să-i sugerez o posibilitate care nu exista la vremea aceea. Sigur, Italia avea legături de magistrați, la nivel de magistrați cu Regatul Unit, cu Franța, dar nu cu Germania. Asta demonstra uh, o, un impas în care intraseră nu doar armonizarea. Peri. Per le norme non... La care s-a gândit domnul Grăteri. Quindi come tali scarsa efficacia operativa per quanto riguarda... Era vorba despre o lipsă de eficiență operativă atunci când e vorba de lupta împotriva criminalității. Și acel episod am avut senzația că a fost un fel de excrescență tumorală italiană apărută într-o pax germanică. Eu am încercat să explic că până când nu vom avea o formă sau alta de legătură, de, de, de, de mm, cooperare activă, fenomenul mafiilor, că sigur nu e vorba doar un singur, de un singur mafiot sau de o singură mafie italiană. E vorba de tot felul de mafii existente în Europa și nu numai, în lumea întreagă. Bun. Deci, ca să luptăm împotriva acestor mafii, era nevoie de o lege uh, armonizată, dar mai înainte să avem și instrumente de convergență, nu de excluziune. Deci să lăsăm deoparte egoismul, șovinismul, naționalismul și să conlucrăm. Și cred că Duisburg a fost catalizatorul care ne-a făcut să descoperim că îndrangheta, care afecta bursa de la Frankfurt, pentru că îndrangheta e activă la Frankfurt, dar și în Canada, în Australia, deci are o prezență ramificată. După cum spunea invitatul din Italia, Andrangheta e cea mai puternică mafie din Italia, mai ales în ce privește bogăția produsă. și tocmai uh, că ei și-au văzut interesele periclitate de uh, incidentul de la Duisburg. Uh, îmi pare rău pentru colegul englez. Bun, dacă există un personaj politic italian <laughs> el a fost ales de alegătorii italieni. Asta nu înseamnă că dacă există acest personaj, Italia nu uh, se poate lăuda cu realizările antimafia. Eu știu ce succese au uh, medicii englezi uh, în legătură cu bolile engleze. În Italia, maladia cu care ne confruntăm noi e crimă organizată. Nu știu dacă neapărat, uh, ita- mă rog, anchetatorii italieni sunt mai buni decât cei englezi, dar cunosc mai bine boala pe care trebuie să o combate în Italia, așa nume criminalitatea organizată. Anzi, în questo stadio e maggiore possibilità hai eh, di rendere... Deci, cu cât mai bine cunoști boala, cu atât mai bine poți să ajuți și pe alți medici care nu cunosc boala respectivă. Nu e vorba doar de orgoliu italian. Deși eu, ca ministru, am avut onoarea să primesc eh, pe președintele Republicii Mexicului, care mi-a făcut oferta să, colaborez, să colaborăm. Am colaborat și cu Statele Unite și cu țările din Est eh, și toți mi-au spus că privesc cu mare interes ceea ce se face în Italia în lupta împotriva mafiilor. Costruttivo e ricostruttivo. Voglio terminare dicendo qual è la mia... in che ha, exprimând un propria opinie. E adevărat că uh, colaborarea este un impuls și pentru politicieni să aibă mai bună legătură între ei. E clar, dacă Europa celor 28, dacă rămâne o Europa divizată, atunci nu va fi nici eficientă. Nu știu dacă ar fi mai bine să ajungem la un tip de FBI ca în Statele Unite, însă e clar că trebuie și în acest sens e interesantă și interesant și ce se va întâmpla săptămâna viitoare, trebuie să impulsionăm o cooperare care în multe domenii nu există. Din păcate, timp de mulți ani de zile în Europa nu s-a dorit să se vadă că se întâmplă anumite lucruri și s-a spus că lucrurile astea privesc doar Italia, ceea ce nu e adevărat. Ba, lucrurile sunt foarte amestecate. Nu e vorba doar de Italia. E vorba de toate statele membre. Există infracțiunile. Allora, mentre vanno ringraziati <clears throat> diciamo, coloro i quali si occupano. Bun, trebuie să mulțumim celor care, celor care se ocupă de aceste lucruri. Noi, politicienii, avem datoria să le oferim un cadru de acțiune, pentru că dacă nu, nimeni, nimeni nu va avea succes. Italienii de unii singuri nu vor reuși, nici nemții de unii singuri. Deci noi trebuie să ajutăm forțele de ordine, pentru că lucrurile astea ne privesc pe toți. Vari paesi possono temperare a quello che diciamo il richiamo alla forma più regolare. Și asta făcând uh, legi armonizate. E clar oricum că Duisburg uh, a avut funcția de uh, a reprezenta un catalizator, lucrurile s-au schimbat, percepția asupra mafilor s-au schimbat. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, acum domnul Sondergaard. Uh, tak. Uh, Herr Jæger snakker en, en del om Mulțumesc. Jäger s-a referit la schimbul de informații, uh, dovezi, uh, ADN, amprente și așa mai departe. Și, într-adevăr, este absolut clar faptul că, în anumite situații, aceste informații pot să ajute uh, pentru combaterea criminalității. Însă, aș putea să-mi imaginez uh, că ar putea să existe și aspecte negative în acest context. Dumneavoastră n-ați vorbit despre acestea, Uh, ați spus mai degrabă că v-ați dori uh, un schimb de informații uh, nelimitat între organele de urmărire penală. Unde este? Există un plafon undeva? și ați spus că este hotărătoare încrederea între diversele autorități. Întrebarea mea este, există un temei pentru faptul care să, care să uh, fundamenteze această încredere în Uniunea Europeană astăzi? Pentru că vedem ce se întâmplă în practică, vedem ce se întâmplă în Comisia pentru Control Bugetar, tocmai se discută un raport referitor la Italia, unde s-a constatat că autoritățile din Italia furnizează în mod sistematic informații uh, false informații greșite. Eu nu știu care va fi situația și ce se va întâmpla. Vedem ce se întâmplă în Cehia, în România, Bulgaria, în Croația. Oare avem într-adevăr o bază clară pentru încredere, încrederea între autorități? Uh, Uh, oare nu cumva uh, organizațiile criminale se infiltrează și în, în, uh, în sânul autorităților? Oare acest lucru nu ar putea duce la pericole legate de schimbul de informații? Schimbul de informații ar putea să ducă la extinderea fenomenelor criminale. Ați spus că politicienii nu sunt suficient de fermi în lupta împotriva criminalității, dar oare nu este adevărat că Um, criminalitatea este în extindere și că un schimb nelimitat de uh, informații n-ar putea, ar putea tocmai să deschidă toate porțile uh, criminalității. Noi, în Danemarca, de exemplu, am văzut că um, criminalitatea exploatează contactul cu lumea politică și exploatarea Uh, exploatează de asemenea informațiile pe care pot să le obțină. Deci, câteva observații uh, așa pentru a iniția o discuție. Și câteva întrebări pentru domnul Grateri. Ați spus că ați mers într-o țară din nord unde vi s-a spus că nu sunt resurse suficiente pentru a combate uh, criminalitatea. Uh, puteți să numiți această țară? Oare e vorba de Danemarca? Dacă da, atunci cred că vom încerca să facem ceva și cred că și colegii din celelalte țări ar dori să știe. Spune ține despre ce țară e vorba, pentru că dacă știm, atunci putem să și facem ceva concret. Mulțumim. Cum da, Borsellino? Mulțumesc. Eu am impresia că din întreg acest schimb foarte interesant de idei eh, apare necesitatea de a avea mai multă Europa. Incompatibilitatea între diferitele sisteme juridice, diversele sisteme de anchetă, lipsa de colaborare Uh, o percepție greșită a fenomenului. Tocmai acestea au fost motivele care au dus la crearea comisiei noastre. Tocmai pentru că, până la urmă, aceste probleme, uh, iată, sunt uh, percepute și cineva se ocupă de ele. Și cred că e foarte important. Dar mai am observație instrumentele deja existau, dar nu erau utilizate și nici măcar astăzi nu sunt utilizate. S-a vorbit de dificultatea de a utiliza echipele comune de, investiga- de anchetă care, lipse- care există, dar lipsesc fondurile. Și atunci ele nu pot uh, opera, nu, pot nu există interpretare, nu există o bază de date europeană, dar existau legi care permiteau colaborarea, însă uh, nu se puneau în aplicare. În Italia există, e adevărat, și defecte, există probleme, dar la fel de adevărat e că, din nefericire pentru istoria noastră, unele din mafiile cele mai puternice s-au născut în Italia și problema asta uh, a trebuit uh, să fie abordată mult mai înainte decât în alte țări. Deci avem o conștiință diferită, cunoștințe diferite. Italia e echipată pentru a lupta împotriva mafiei, dacă e adevărat, după cum, că după cum se spunea, poliția nu poate opera în Germania pentru că nu are acoperire politică și trebuie să se oprească la un anumit punct al anchetei, în Italia nu e așa. Totuși, sistemul italian, care e altul decât cel de care râde lumea, după cum, după cum spunea colegul, că ar fi chiar tragic dacă am râde de acest sistem italian antimafia. Totuși spuneam, există defecte, dar avem și puncte forte. Și aș mai spune ceva în legătură cu cazul Duisburg. Aș vrea să înțeleg dacă mafia italiană e responsabilă de cele întâmplate la Duisburg doar în ce privește prezența mafiei italiene la Duisburg sau în Germania sau și pentru că mafioții italieni din Germania sau în orice altă țară au început să facă afaceri. Că dacă fac afaceri, nu le fac între ei, ci le fac împreună cu nemții, cu olandezii, cu francezii. Atunci, care e responsabilitatea mafiei italiene și care e local, responsabilitatea localnicilor? Cine e dispus să facă afaceri cu mafiile? Sigur, mafii italiene, dar Cine, cine, cine nu e dispus să facă afaceri cu mafioții? Cine din țările gazdă? Am văzut că, bun, putem să simplificăm, să banalizăm lucrurile. Să spunem că mafioții în, Itali- în Italia fac infracțiunile și apoi beneficiile din infracțiuni le investesc în străinătate. Dar iată, uh, țările gazdă uh, prime, îi primește, îi tolerează, îi legalizează, deci bogățiile mafiei, iată, îmbogățesc și alte țări. Atunci care e responsabilitatea Europei în toate acestea? Grazie onorevole Barcellina, adesso a facoltà l'onorevole Caronna. Mulțumesc acum domnul Caronna. Da, eu, ehm, uh, una brevissima considerazione. Mulțumesc, în primul rând, o observație succintă care mi privește mai mult pe membrii uh, comisiei noastre decât pe oaspeții noștri. Și apoi câteva întrebări. Dar aș spune că eu consider că trebuie să accentuăm, inclusiv în documentul pe care îl elaborăm noi, pe care trebuie să le elaborăm până la încheierea mandatului nostru, trebuie să accentuăm o, o un fapt, și anume, tema aceasta organizațiilor de tip criminal nu mai e în exclusivitate o temă care privește anumite regiuni sau țări, ci este o temă generală care privește toate cele 27 state membre și, dacă îmi permiteți, care privește mai ales câteva anumite țări, una, de exemplu, care nu-i parte a Uniunii Europene, adică Elveția. Sunt anumite centrale economice, bancare, financiare, care trebuie să se afle pe agenda noastră. Spun asta pentru că spun asta colegilor din alte țări și mai ales din țări nordice, pentru că eu provin dintr-o regiune, și anume Emilia Romagna, care e o regiune care inițial, ca multe alte regiuni ale nordului Italiei, a nutrit iluzia să creadă că e imună la uh, fenomenul mafiot. Dar apoi a descoperit că lucrurile stăteau exact pe dos. Cred că a, fost, a existat o reacție puternică. Totuși, uh, tema aceasta de a te trezi într-o bună zi și a descoperi că se, între, întregi sectoare economice au căzut în mâinile organizațiilor mafiote, <laughs> nu e deloc o surpriză plăcută. Spun asta pentru că uh, au fost foarte interesante observațiile uh, domnului Roth. Spun asta pentru că probabil că în multe țări europene ale Nordului <laughs> poate că se nutrește această iluzie că organizațiile criminale de origine italiană sau de alte origini nu au niciun rol și nicio influență acolo. Și apoi, să, ca apoi să se descopere că aceste mafii controlează întregi sectoare ale economiei din țările nordice. Așadar, eu cred că, bun, azi vom vorbi și cu domnul Iacolino, vom dezbate raportul său, dar eu cred că trebuie să subliniem asta foarte puternic ca să răspundem și uh, exigenței de a fi și concreți, să spunem că trebuie să există o armonizare a legilor care e esențială pentru ca noi să combatem aceste fenomene. Bun. Acum, pentru uh, domnul Jäger, după evenimentul de la Duisburg, opinia publică în Germania, iată, a conștientiza fenomenul mafio, dar aș dori să știu dacă domnia sa crede că ceea ce în Italia se numește zona gri, eh, adică gulerele albe, dacă, deci, există o legătură puternică între organizațiile criminale și personajele tip notar, avocat, om de afaceri și așa mai departe, deci gulerele albe, care nu sunt reprezentanți direcți organizațiilor uh, mafiote, dar care uh, constituie așa o fațadă ca aceste organizații să poată prolifera și să se poată extinde în societate. Care e situația în realitate? Și către domnul Grateri da, dată fiind experiența sa, din ce am înțeles eu, noi uh, în toți acești ani, mă rog, noi, domniile voastre, în lupta antimafia, între diferitele instrumente, ne-am bazat foarte mult pe interceptările telefonice. Asta știți mai bine ca mine, că este o polemică întreagă pe tema asta, dar aș vrea să știu ce credeți noastră. Am ascultat și criticile exprimate, că noi nu avem o bază de date eficientă și așa mai departe. Din punctul nostru de vedere, noi ca italieni, unde trebuie să fim mai eficienți în, în în următorii ani în lupta antimafia? Mulțumesc! Grazie, adesso la parola uh, all'onorevole Agustin Dias de Mera. Mulțumesc, am domnul Diaz de Mera. Gracias, señora presidenta. Pido disculpas porque llevo toda la mañana de la... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să cer scuze pentru că astăzi toată ziua am umblat de la comisie la comisie, am fost la dezbaterea privind uh, Mali, dar am urmărit cu interes și dezbaterea de aici. Și vreau să spun câteva lucruri, pentru că nu e vorba doar de întrebări și răspunsuri aici noi în comisie, ci e vorba și o dezbatere. Și vreau să vă spun că apreciez uh, interesul lui Bill Newton referitor la un FBI potențial uh, european, ca și cum aceasta ar fi soluția. Eu nu cred, în niciun caz. Eu cred că FBI-ul este o structură federală a unui mare stat, un stat democratic, cu multe structuri de securitate dar uh, și FBI-ul are foarte multe puncte slabe. Uh, pentru că Statele Unite au cea mai mare uh, rată de bani spălați din uh, întreaga lume. Uh, aici se consumă extraordinar de multe droguri. Uh, se, sigur că se fac eforturi pentru um, combaterea fenomenului, dar uh, problemele persistă. Europa nu este un stat federal și Europa nu este uh, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere polițienesc nu se găsește pe calea către un FBI. Aceasta n-ar fi o soluție. Pentru că Sigur, putem să mm, adresăm întrebări uh, la nivel politic, dar nu putem să ne așteptăm la răspunsuri uh, absolute, pentru că un răspuns uh, absolut nu este posibil nici din punct de vedere filozofic, nici din punct de vedere material. Eu vă spun cu toată sinceritatea, pentru a mă pentru a intra puțin în această dezbatere, eu nu cred că se pot controla toate containerele care ajung într-un port, în portul de New York, de exemplu. Așa cum nu se întâmplă lucrurile în uh, uh, America, nici în Europa. Uh, și nu e vorba de, doar de controlul containerelor, ci e vorba și de toți oamenii care vin, de exemplu, în țara mea, din Africa. E imposibil să controlezi totul. și în vacanțe sunt tot felul de probleme, pentru că mii de oameni merg din Europa în sud și se întorc, deci pur și simplu nu e de imaginat să poate fi controlați toți acești oameni. Și apoi ce se întâmplă în Italia? Italia joacă un rol foarte important uh, din punctul de vedere al securității. Este o țară care are o dimensiune instituțională extraordinară, pentru că există toate procedurile pentru a um, identifica și a corecta orice fel de devieri, de probleme. Eu am încredere de plină în democrația italiană, în structurile lor foarte puternice instituționale și spun acest lucru uh, în deplină cunoștință de cauză, mă pricep destul de bine, pentru că adesea am colaborat cu autoritățile din Italia în chestiuni de uh, securitate și am avut întotdeauna foarte bune rezultate, am fost foarte eficienți. Și de aceea îmi ofer uh, susținerea deplină colegilor uh, doamnei Borsellini și celorlalți. În orice caz, sigur, există o lume ideală, dar există și lumea reală și vedem că este foarte greu să uh, abordăm criminalitatea în toate dimensiunile ei. Și dacă ne gândim la indivizi uh, izolați, uh, la lupi, singuratici, uh, care um, organizează atacuri, atentate în diverse orașe europene. Cum putem să-i prindem, cum putem să-i prevenim? Uh, Jules de Kerkhoff uh, la Haga a redactat un raport uh, pentru a analiza acest fenomen la nivelul Uniunii Europene pentru a vedea ce fel de instrumente există pentru colaborare pe care le-am putea utiliza la nivel european um, în, utilizând structurile naționale și europene de securitate. Și în încheiere vreau să vorbesc despre încredere. Cred că încrederea este punctul de plecare, într-adevăr. E foarte importantă și în relațiile bilaterale, pur și simplu, dacă eu am încredere în tine, tu ai încredere în mine, putem face ceva împreună. Um, în, la nivelul uh, securității e foarte importantă încrederea. Am văzut uh, recent un exemplu și anume colaborarea dintre Guardia Civil și carabinieri uh, a fost foarte, foarte bună, bazată pe încredere Uh, deja la colaborare cu Europol uh, situația e mai dificilă, dar se fac progrese, încet, încet. Uh, progresele sunt clare și acestea vor arăta, cred, aceste progrese vor arăta, vor fi și mai vizibile atunci când Parlamentul va adopta noul regulament pentru Europol, care oferă foarte multe posibilități acestei instituții și, uh, într-adevăr, uh, va încuraja uh, mai multă încredere și un sistem mai robust de prelucrare a datelor. Um, o proporționalitate între securitate și sfera privată. Acestea ar fi observațiile mele care se nasc din experiența mea. Și, după cum vă spuneam, cred că întotdeauna e bine să privești ambele uh, Uh, părțile medaliei. So, prima di dare la parola ai noștri relatori per le... Mulțumesc. Acum, înainte de a da cuvântul invitaților, am câteva precizări de făcut, Matură strict politică. Colegii noștri de aici știu foarte bine că în cursul adoptării pachetului de legi pe care le adoptăm am avut dificultăți cu anumiți colegi care reprezentau alte state membre. Uh, ca susținerea rezultatului nostru de până acum, adică naturii politice, a problemei și a soluției, eu vreau să spun că, tocmai având în vedere tema eh, pe care o discutăm astăzi, eu am avut grijă să trimit un e-mail către colegii care aparțin mai ales unui stat membru, tradus în limba lor, tocmai pentru a solicita Uh, participarea lor la reuniunea de astăzi, pentru că eram convinsă că raportorii noștri nu ne vor uh, dezamăgi și adică își vor dezamăgi, își vor, mă scuzați, manifesta criticile și uh, necesitatea de a armoniza sistemul de justiție, sistemul de anchetă din țările membre. Și mi-ar fi plăcut și să mă scuze ceilalți colegi am fost atentă mai ales la colegii care provin din acea țară, anume că vroiam să risipez dubiile. Absența din sală a colegilor din respectivul stat membru pentru mine e semnificativă, pentru că înseamnă că e clar că nu doresc să înțeleagă. Și mă întreb, atunci când noi adoptăm anumite măsuri, le discutăm le proiectăm, încercăm să, le, să trecem cu ele mm, în plenul Parlamentului European, știm care e rolul Comisiei, apoi care e rolul Consiliului și ne găsim în fața anumitor obstacole care pot fi de natură ideologică, dar mai ales de natură politică. Știm foarte bine că expresia anumitor acțiuni reprezintă până la urmă poziția guvernului unui sau altui stat membru. Deci eu sunt absolut de acord și mulțumesc colegului Carona când spune că poate că noi astăzi ar trebui, mai ales în discuția de după amiază, pentru că se va prezenta raportul Iacolino, va trebui să fim încă și mai incisivi decât până acum în discuțiile noastre. Sunt foarte de acord, pentru că altfel noi vom fi dat tot felul de indicații, o serie întreagă de indicații, dar fără să dăm uh, Eh, pe cea mai necesară. Trebuie să fie și aplicate aceste indicații, că dincolo de buna colaborare, am schimbat tot felul de uh, mail-uri în legătură cu operație comună între autoritățile de anchetă spaniole și uh, cele italiene. Tocmai astea provin din bunele legături. Tocmai domnul procuror Grateri se referea la capacitatea sa ca de-a lungul anilor să uh, fi strâns legături personale cu colegii săi din tot felul de țări ale lumii. Dar nu putem să ne mulțumim cu uh, asemenea exemple individuale. Noi trebuie să punem temeliile unei armonizări a sistemelor uh, juridice, știind că există anumite sensibilități, desigur, în, în, în percepția amenințelor și a problemelor. Motiv pentru care, și mă rog, spun că sunt de acord cu Agustin, dar eu sunt convinsă că Europol, nu numai că ne va susține, ci sunt convinsă că Europol va avea un rol extrem de important în acest context. Deoarece Europol a fost foarte atent la ce am făcut noi aici, au uh, urmărit foarte atent dezbaterile noastre și sunt convinsă că noi pe viitor vom avea un mare sprijin în Europol și vom avea și posibilitatea de a ne baza pe ei și de a ne sprijini reciproc de asemenea. Aș dori să întrebe domnul Jäger, acestea fiind spuse. Aș dori să întreb dumneavoastră, aveți senzația că întregi colonii de calabrezi s-au uh, mutat în Germania? Dumneavoastră probabil că aveți această percepție, dar ce crede societatea civilă? Ce cred nemții? Sigur, nu vreau să generalizez. Însă autoritățile noastre polițienești, mai ales cele din Italia, deci, ne înfățișează un plan criminal cu tot felul de proiecte foarte bine planificate, nimic nu-i lăsat la voia întâmplării. Deci uh, clanuri întregi, colonii întregi care pleacă nu doar din Calabria, ci și din Sicilia, că și acolo am asistat la o, un, un întreg proces de migrație spre Germania. Și apoi uh, mulți dintre ei a vin acolo pe urma sau în urma unor rude, prieteni care deja își ocupă locul în economia legală în Germania, vin deci în Germania, deschid restaurante, pizzerii, diverse magazine. Eu personal, când am semnalat această problemă unui procuror german, unui coleg politic din Germania, am tras un semnal de alarmă și am întrebat ce înseamnă asta, pentru că cei care și-au deplasat uh, interesele din Calabria în Germania nu erau cetățeni exemplari, pentru că deja aveau cazier în Italia. Însă, colegul uh, din Germania, colegul procuror din Germania mi-a spus că întâmpină mari dificultăți și mari probleme, pentru că dacă și noi am avea posibilitatea de a investiga în mod complet uh, calm și fără probleme cu alți colegi recunoscând această infracțiune de asociere în scop mafiot, am fi rezolvat problema. Asta mi-a spus uh, domnul Finger de la poliția din Berlin. Însă, răspunsul uh, uh, doamnei din Germania a fost foarte diferit. Nu contează de unde vin bani. Important e că acei bani contribuie la crearea locuri de muncă și, de locuri de muncă și ajută economia din Germania, mi-a spus doamna colegă politiciană din Germania. Iată, exemplu ă, de faptul că nu prea are o viziune pe termen lung, doamna, pentru că nu și-au dat seama că economia Germania e amenințată, serios, există un pericol și probabil că se va manifesta pe termen scurt că economia, ca economia din Germania să cadă pradă mafiilor. Și de asta întreb, care e percepția cetățenilor după Duisburg? Oare consideră că a fost doar un episod izolat care s-a rezolvat sau și-a dat seama că avem o problemă concretă care trebuie rezolvată mm, cu hotărâre, cu coerență și cu un schimb de informații? și mai ales cu o colaborare maximă cu celelalte state membre, cu autoritățile uh, judecătorești, de poliție. Când vreau să spuneți, cum spunea domnul Roth, că nu există o acoperire politică a, a poliției uh, germane. Eu vreau să explicați poate mai bine ce se întâmplă, că apoi eu uh, voi transmite ce a spus dumneavoastră colegilor din Germania care n-au sosit astăzi, n-au putut sau n-a dorit să vină. Deci m-ar interesa să știu ce ar trebui să facă politicienii din Germania ca să ajute autoritățile polițienești. Ce ar putea, ce nu pot face, ce ar trebui să facă. Cu asta dau cuvântul domnului Jäger și apoi domnului Grateri și, a domnului, și apoi domnului Roth. Vă rog. Grație. Ich glaube, die deutsche Politik hat Mulțumesc. Cred că politica germană este supusă acestui pericol care are de-a face cu imigrația și cu bani murdari în economie. Și cred că toate aceste evenimente nu sunt evaluate așa cum trebuie. Și nu mă refer aici doar la Andrangheta, ci și la alte tipuri de mafie, de exemplu și pentru mafia rusească. Germania e foarte atractivă din punct de vedere al structurii, al economiei, atât pentru finanțe legale cât și ilegale. Publicul german spune că nu nu face foarte clar diferența între sursa acestor bani. Politicienii germani nu sunt destul de dispuși să spună cum se întâmplă în uh, Italia, de exemplu, în care uh, nu se pot cumpăra bunuri de lux cu, de, pentru sume care depăsesc 10.000 de euro. Apoi, o pizzerie să zicem, bare 3.000 de euro. Și atunci de unde vin acest 3.000 de euro. Și italianul spune că vin de la bunica din Italia, deci aceștia nu pot să fie controlați în Germania. E foarte greu să se vadă care este proveniența banilor. Și tocmai aceasta este problema în ceea ce privește activitățile de spălare de bani. Apoi, problema cea mare este când sistemul este pus în pericol, dar eu nu văd o asemenea problemă deocamdată în Germania. Da, banii Fluxul acesta de bani există în economie și se pare că politicienii nu vor să recunoască acest lucru. Vreau să-i răspund colegului uh, europarlamentarului care făcea referire la FBI. Noi avem Europolul, care e o organizație europeană de în care trebuie să se realizeze schimbul de informații. Lupta împotriva criminalității în țările de proveniență, acolo trebuie să aibă loc această luptă. Autoritățile de anchetare judiciară din Italia sunt cele care urmăresc um, organizațiile criminale peste tot în Europa în regiunea Calabria, unde lucrează colegul meu. Acolo există cunoștințele de care e nevoie, cuno- cunoștințe despre structură, despre legăturile care există între infractori. Și de aceea, lupta aceasta trebuie pornită în, în țările de proveniență. Germanii nu ar putea să investigheze așa ceva, Vreau, de aceea vreau să vă prezint un model pe care îl reprezint, dar despre care nu s-a discutat destul, însă acesta a fost dezvoltat. În afară de o armonizare judiciară europeană, care e posibilă, pas cu pas, apoi mi-aș dori un următor pas și anume ca Italia să accepte și uh, hotărârile luate în sistemul juridic german. Și același lucru este valabil pentru toate statele europene. Un alt pas ar fi următorul, să spunem, România este răspunzătoare pentru toate faptele penale ale românilor în Europa și nu poate să fugă de această responsabilitate. Bulgaria este responsabilă pentru infracțiunile bulgarilor în Europa. Să rămânem la exemplul României și Bulgariei toți acești cetățeni care sunt activi după aceea pentru o vreme într-o anumită țară, există foarte mulți care călătoresc foarte mult, azi în, în, sunt în Spania, mâine în Italia, săptămâna viitoare în Franța toate aceste acțiuni ale lor trebuie să se reîntoarcă în țările din care au pornit, să ajungă aceste cazuri la România și Bulgaria. Așa s-ar putea implica Parlamentul European în ceea ce privește responsabilitatea. Nu puteți să le spună statelor membre, nu puteți să fugiți de responsabilitatea voastră, nu puteți să exportați criminali pur și simplu. E vorba de responsabilitate în România și Bulgaria să fie conștiente de responsabilitatea pe care o au în ceea ce privește migrația. Și Lituania trebuie să facă același lucru când eh, dacă spaniolii fac anumite infracțiuni, atunci și acestea, eh, lituanieni în Spania fac anumite infracțiuni, atunci trebuie să, ca aceste cazuri să ajungă înapoi în Lituania. Trebuie să există posibilitate ca acești criminali europeni să poată să fie judecați în țările lor și asta indiferent de unde și-au dus la îndeplinire infracționalitățile iar țările în care are loc infracțiunea trebuie să aibă un rol de observator pe parcursul procesului. Aceasta ar fi o posibilitate. Pentru că așa am putea face multe. Hoții de buzunare din România și Bulgaria, care acționează azi în Geneva, mâine în Köln, poi mâine în Paris, dar nu există niciun fel de colaborare. Avem nevoie de această bancă internațională de date pentru criminalitatea organizată. Și e nevoie de o hotărâre. Cine trebuie să ancheteze astfel de cazuri? Pentru că, da, e nevoie de o organizație, dar nu de un FBI european. Nu, românii trebuie să fie făcuți răspunzători pentru acțiunile pe care le au cetățenii acestei țări în toată Europa. Noi cei din Germania ne norim niște criminaliști europeni, niște echipe comune de anchetă. Echipe din care să facă parte criminaliști din uh, România, Bulgaria și Germania, care să se ocupe de asemenea cazuri și apoi să distrugă aceste structuri mafiote. Cred că aceasta ar fi o cale care ar putea să fie urmată pentru că foarte importantă e și calitatea criminaliștilor. În Germania avem un deficit în acest sens, pentru că multe dintre landurile germane, și avem 16, dar în multe dintre acestea nu există formare pentru criminaliști. Așa că ne dorim să existe niște criminaliști europeni cu cunoștințe lingvistice și care să se bucure de condițiile de care au nevoie pentru a-și desfășura munca. Știm acum că metoda ADN-ului e doar o parte departe, e, de vo- e nevoie de mult mai multe condiții. Apoi, cred că avem posibilități de îmbunătățire aici. Colegul din Danemarca ne vorbea despre aspectele negative al schimbului de date. După tratatul de la Prüm, nu credem nici noi că orice polițist poate să aibă acces la toate datele oricărui infractor din Europa. Nu, se poate alege un centru în care să fie procesate toate aceste date. Apoi mai există și uh, principiul confidențialității. Nu, trebuie să fie foarte clar cine ce fel de informații primește. În Germania avem mai multe astfel de centre uh, Apoi toate cerile de date se adună într-un centru unde se aprinde un semnal de alarmă și ne întrebăm pe cine poate interesa o asemenea informație. În niciun caz nu sunt disponibile toate datele pentru oricine. E nevoie de o cooperare mai bună. Fac un apel la dumneavoastră pentru ca cei care mințesc, care spun tot felul de neadevăruri să fie trași la răspundere pentru că are de-a face cu spiritul european și cu tratatele europene. Să vedem ce am uitat, despre FBI am discutat, apoi doamna Alfano, nu cred că Germania se află în ghearele mafiei italiene, trebuie să spun acest lucru foarte clar. Însă ne ocupăm de acest fenomen pentru că activitățile mafiei italiene nu sunt foarte evidente în străinătate. Și de aceea noi ne dorim să putem aborda și a încheta bine și astfel de fenomene. Mulțumesc! Eu nu de... Mulțumesc! Eu n-am spus că Germania e mâinile mafiei, ci că economia Germaniei este un obiectiv stabil și fix al mafiilor, nu doar italiene, ci și altele, din alte, provenind din alte țări. Și acum dau cuvântul domnului Grateri. Per quanto riguarda il traffico di cocaina... Bun, în ce privește traficul de cocaină, situația e complexă. Pentru că deschiderea containerului e ultimul act, e actul final al anchetei. pentru că în lumea occidentală, în, în lumea occidentală consumul de droguri e constituit 8% din cocaină, apoi uh, uh, alte droguri. Bun, Columbia, Bolivia, puțin Peru și Uruguay sunt statele unde se produce cocaină în stare naturală, însă quasi totalitatea producției de cocaină e reprezentată de Columbia. ONU a vrut să rezolve problema, dar în mod greșit, pentru că ONU a rămas la etajul 30 în blocul din New York și a crezut că poate să lupte împotriva traficului de cocaină din Columbia de acolo, din New York. Columbia e cel de-al 51-lea stat al SUA, pentru că practic Agenția Americană de Luptă împotriva drogurilor are cam 2000 oameni, de oameni care lucrează în Columbia, au echipe, au acolo uh, uh, poliție colombiană care lucrează pentru americani, cu telefoane, mașini blindate și așa mai departe. Și au rezultate foarte importante. Și nu e adevărat că SUA e cel mai mare consumator de cocaină, ci tendința se inversează după 20 de ani de propagandă, de publicitate în școli, ca să uh, facă să înțeleagă ce daune cauzează cocaina creierului. Uh, în Statele Unite scade consumul de cocaină de trei ani încoace, ceea ce nu se întâmplă în Europa, pentru că în Europa crește consumul de cocaină. Pentru că noi nu facem activitatea asta de prevenire, de educație. Acum, ce a făcut ONU? Bun. Eu am participat la interogatoriul unuia din cei mai mari exportatori de cocaină din, din lume. E vorba de acel Mancuso care mi-a spus că ONU a plătit uh, avioane pentru a împrăștia uh, substanțe toxice pe uh, plantațiile de coca. Și ce a făcut ONU? ONU a spus uh, cultivatorilor de cocaină, așa numiți cocaleros, că dacă produceți uh, cocaină, câștigați uh, un peso, câștigați uh, porumb, câștigați 50 de cenți. Noi vă dăm diferența. De acolo, în acele țări, viața unui om costă cât o bicicletă, ca să spun așa. Deci ONU au dat bani ca să-i plătească pe cei cocaleros care au reînceput, de fapt, să producă cocaină. Deci în fiecare an se spune că scade producția de cocaină dat, este complet falsă această informație. Că din ce în ce mai multă cocaină vine în Europa. De unde vine dacă nu de acolo? Acum, înainte de a vorbi de deschiderea containerelor, trebuie să înțelegem de ce anume comunitatea europeană și ONU nu sunt în stare să spună multinaționalelor sau mă rog, celor care creează sisteme de comunicare, cum ar fi Skype sau VoIP, să le dea instrumentele necesare uh, de interceptare, pentru că statele Europei pur și simplu se pretează la acest joc uh, al acestor multinaționale care produc sisteme de comunicații pe deasupra capetelor noastre, fără ca noi să știm ce se întâmplă acolo. Deci, noi ca să interceptăm Skype a fost nevoie de patru ani de muncă pentru a înțelege cum să decriptăm acel sistem. Pentru că trebuie să, în loc să facem asta, trebuia să chemăm pe, pe inventatorul Skype și să îi cerem să ne dea cheile de decriptare imediat. Deci, mai mare credibilitate din partea acestor structuri supranaționale. Pentru că o, lumea occidentală nu își poate permite luxul din punct de vedere juridic, de a înțelege ce se vorbește peste capetele noastre. Dacă noi am fi avut în anii care au trecut posibilitatea de a intercepta aceste noi sisteme de comunicații, am fi fost mult mai avansați în lupta antimafiei și uh, antitraficului de droguri. În ce, privește interceptările telefonice și polemica italiană, uh, metoda cea mai uh, puțin costisitoare pentru a uh, avea probele necesare uh, reprezintă interceptările telefonice, pentru că pentru 24 de ore de interceptări e vorba de 4 euro. Dacă un curier de cocaină face o, o, un apel, E foarte ieftin să-l, să-l interceptăm, că dacă nu ar trebui să-l urmărim uh, din sudul Italiei până în nordul Italiei și pentru asta ar fi nevoie de o echipă de urmărire și de bani. Și de ce, uh, de ce e cel mai bun, cea mai bună metodă? Pentru că proba e însăși vocea protagoniștilor uh, infracțiunii. E vorba de cele două persoane de la un capăt și altul al firului. Deci care probă mai bună ar putea exista, vă întreb, în ce privește traficul de cocaină? Trebuie să creăm reguli, sigur, cu respectarea Constituției fiecărui stat, ca să nu se mai Poate să nu mai fi, uh, <laughs> să nu mai existe interesul de a comite aceste infracțiuni. Că la asta trebuie să ne gândim înainte de a ne gândi la morală. Pentru că în toată lumea occidentală decad valorile. Atunci să începem să uh, raționăm altfel. Dacă mai este bine sau nu uh, pentru acei infractori să comite respectivele infracțiuni. Sigur, eu nu vreau, eu nu vreau să spun că să încălcăm drepturile omului. Eu sunt pentru respectarea regulilor Regulile trebuie să fie însă astfel încât să nu mai fie niciun beneficiu de pe urma acestor infracțiuni. Asta ar fi regula. Asta ar fi linia de urmat. Deci când greșit se spune că mafioților le teamă de confiscarea bunurilor și nu le teamă de pușcărie, asta repetăm toți ca papagalii. De ce? Pentru că un mafiot stă patru ani la pușcărie. Ce sunt patru ani pentru un mafiot? Nimic. Zero. În cariera sa criminală chiar e prevăzută pușcăria, dar dacă noi nu mai jucăm acest joc și începem să vorbim de, bun, de, de, de, de pedepse cu închisoarea de 20 de ani, atunci da, dar ar fi frică și de pușcărie. Deci să începem să creăm niște reguli ca să nu le mai convină să facă aceste infracțiuni. Dumneavoastră, pe drept cuvânt, ați, ați vorbit de Elveția, care e o gaură neagră. Ba, sunt zeci de uh, puncte în drangheta acolo deci acolo este asociație de tip secret. Și acolo, în Elveția, sunt prevăzute uh, pur și simplu doar pedepse de 1 la 5 ani. De, acolo, de aceea sunt colonii întregi de îndranghita, de camorra, de coza noastră în Elveția, pentru că pedepsele sunt foarte blânde. <laughs> Elveția este plină de mafioți. Dar numai că nu, nimeni nu dorește să-i caute acolo. Că dacă nu se face o anchetă, de unde să știm dacă există sau nu îndrangheta acolo? Și asta e valabilă pentru toate țările, nu doar pentru Elveția. Am văzut că domnul din Danemarca era preocupat de, de date, de baza de date, da, trebuie să fiți îngrijorat. Eu am fost și în Danemarca, am fost la Copenhaga, așa am văzut ce se întâmplă. N-au nici măcar idee, nici măcar își pot da seama de, de, de o definiție. Asta, asta e drama a, a, de o definiție a activității mafiote. Cine știe câtă lume în, în Danemarca e implicată în spălarea de bani? După cum bine spunea doamna Alfano, da, eu am bune legături internaționale. Bun, poate sunt foarte dur și direct când vorbesc, pentru că eu cred că vorbim de lucruri grave și serioase aici. Lupta antimafia e o, o, un lucru serios și nu accept să nu o luăm în serios. Dacă, dacă cineva vrea să nu fie serios, atunci mai bine pleacă. Dar dacă un stat își asumă angajamente, aderă la tratatul de la Schengen, pe care noi îl utilizăm zi de zi, nu e posibil ca Olanda să-mi spună că nu poate face interceptări telefonice pentru că nu are personal la dispoziție. Nu e posibil ca Spania să-mi spună că nu poate obține telefoanele uh, la mai mult de două luni. Când eu cer în comisiile uh, uh rogători internaționale, cer să se știe că vorbim de tone de cocaină, nu vorbim de kilograme. Tone eu am 20 de anchete în, simultan în întreaga lume în desfășurare, deci raportul meu. Deci am raport cu cel puțin 20 de țări ale lumii în acest moment și vă asigur că de multe ori am mai bune legături cu columbienii și brazilienii decât cu țările europene. Asta se întâmplă în realitate. Cred că există aici un parlamentar și din Anglia. Am mari probleme cu Anglia. Pentru că sunt 42 de poliții diferite în Anglia. Îți vine să ne Uh, și există și acest formalism exagerat în, mă rog, Marea Britanie, că nu doar în Anglia, pentru un cuvințel, pentru o virgulă, trimit înapoi tot dosarul. Mă rog, s-a îmbunătățit situația, pentru că din fericire avem acolo un colonel pe lângă ambasada Italiei care uh, reușește întreaga țară în Marea Britanie să, să, să vorbească cu toată lumea, dar nu, nu, nu de așa ceva avem nevoie, nu așa trebuie să desfășoare o, o anchetă, o comisie rogatorie ca pentru o virgulă pusă greșit să-ți trimită înapoi tot dosarul și să trească să iei toată munca de la capă, Nu-i posibil așa ceva. Știți ce spun eu, Mari? Uh, britanic, când mi s-a întâmplat uh, că recent am avut o anchetă în care am sequestrat 2500 de apartamente și 18 mii de uh, apartamente turistice și apoi era acolo implicat și un terorist IRA de la Belfast. Și când au văzut că a apărut acel terorist, au nebunit. Uh, în fiecare zi mă sunau, se puneau la dispoziție, <laughs> mi oferea orice dar numai când a, fost, când a apărut implicarea acelui terorist de la IRA, de la IRA. e posibil așa ceva. Noi trebuie să uh, facem în continuu acest schimb de date și această cooperare, pentru că dacă nu facem așa ceva, facem jocul mafiilor. Mulțumesc. L'ultimo relatore... Mulțumesc. Și acum domnul Rot, vă rog. Vreau doar să fac câteva observații scurte. În primul rând, uneori e frumos uh, dacă uh, gândirea, mentalitatea polițienească și cea a magistraturii se deosebesc de cea politică și socială. Um, dar cred că e important ca ele să uh, convergă cumva pentru combaterea activităților criminale. Ele nu pot fi combătute prin lege E nevoie de o uh, conștientizare la nivelul societății, e nevoie de transparență, uh, de o cultură a legalității, ceea ce se cere din nou și din nou și în Italia. Dacă nu se întâmplă acest lucru, uh, atunci cele mai bune legi nu ne ajută. În al doilea rând, uh, după cum am observat aici la podium, poliția face o distinție foarte mare între mafia cea rea pe de o parte și politica și economia pe de pe de cealaltă parte. Și eu cred că în globalizarea de astăzi nu mai există această distinție, această separare atât de clară, mai ales în țările europene. Și eu consider că e important uh, lupta împotriva drogurilor, uh, lupta împotriva cocainei, dar să nu uh, uităm nici de criminalitatea financiară internațională, industria financiară și, pentru a formula lucrurile puțin exagerat, uh, Uh, pericolul la nivelul democrației și al societății democratice nu vine atât de mult uh, din direcția cocainei, ci mai degrabă din direcția Goldman Sachs, <laughs> ca să spun lucrurile foarte clar. Um, pentru că vedem ce se întâmplă în Europa în ziua de azi, mai ales în Europa de Sud. Deci, întrebarea este ce mai trebuie discutat aici? Această cultură a legalității, lupta împotriva corupției, este întotdeauna și o luptă împotriva structurilor uh, infracționale și aici Uniunea Europeană și dumneavoastră e cea care, uh, tocmai pentru că ați vorbit de Bulgaria, uh, șeful DANS, această agenție națională pentru siguranță națională, un fel de FBI uh, bulgar, a fost uh, numit un oligarh cu un trecut uh, foarte întunecat și au fost proteste de masă, din fericire, în Sofia și între timp uh, s-a retras din funcție sau a fost demis. Dar acest lucru arată influența foarte mare. Și în final un exemplu. Muntenegru este o țară candidată. Fostul și actualul președinte Iucanovici a Uh, devalidat Europa uh, peste 10 miliarde fraude uh, evaziune fiscală și uh, țara este candidat, acum nimeni nu mai discută despre acest lucru. Deci dacă situația la nivel politic este atât de infiltrată încât nu mai poți să uh, tragi o linie de demarcare, atunci nu pot decât să vă spun că vă doresc mult succes la uh, lupta împotriva criminalității organizate obișnuite. Mulțumesc! Bun, acum eu mulțumesc uh, tuturor invitațiilor pentru și pentru pasiunea cu care ne-au vorbit aici. și îmi doresc că, mă rog, cine are urechi de auzit să audă. Bill, doresc să mai spui ceva. Nu știu dacă mai avem interpreții sau avem timp să le mai punem întrebări uh, vorbitorilor. Suntem până la 12.30 aici? Nu, no, nu, no, avem mult timp, Bill. Avem timp, Bill. Mm, uh, da, pe scurt, te rog. Only have 40 minutes. Da, nu avem decât 40 de minute, doamnă președinte. Mulțumesc. Președinta, dar mai avem un uh, grup de discuții care urmează acestuia, un alt grup de discuții cu uh, direcția de investigație. Foarte pe scurt, domnului Jäger, vreau să explorăm puțin această idee că fiecare stat membru trebuie să facă anchete uh, pentru cetățenilor. Cum ar funcționa acest lucru? Polițiștii din România ar urmări infractorii români în Finlanda? Ar avea dreptul să-i aresteze în Finlanda? Sau cum funcționează lucrurile în practică? Uh, martorii trebuie să se reîntoarcă în România Cine ar plăti cheltuielile? Cine ar uh, furniza interpretarea? Eu nu cred că ar funcționa <laughs> acest sistem. Și văd contrastul dintre dumneavoastră și colegul din Italia care spune trebuie să evităm uh, prea multe detalii, uh, virgule puse la locul greșit, 28 de constituții diferite naționale. Domnule Eger, nu cred că această regulă ca fiecare stat să fie responsabil pentru cetățenii uh, săi, oriunde ar fi aceștia, eu nu cred că funcționează, pentru că sunt mult prea multe detalii, prea multe diferențe și tocmai de aceea eu cred că singura soluție, dacă vrem să uh, soluționăm lucrurile, este o soluție federală, unde să trecem peste multitudinea de diferențe și să mergem direct la o soluție europeană. Mai multă Europa. Asta e cu siguranță ultim, uh, singura cale. Asta vreau să spun și domnului Rod, care a vorbit la sfârșit, eu cred că are un argument absolut valabil. Infractorii din Muntenegru, poate și Muntenegru va fi membru al Uniunii Europene peste 50 ani. Să lăsăm toate acestea la uh, la atitudinea poliției din Muntenegru care să-și urmărească infractorii prin întreaga Europa, ar putea să funcționeze acest lucru? Eu nu cred absolut deloc. Ați putea să-mi spuneți dacă mă înșel, de ce mă înșel? Eh, grazie mille. Mulțumesc. Eu aș <laughs> ruga pe invitat să trimite răspunsurile în scris, că altfel nu mai avem posibilitatea de a acorda timpul cuvenit și următorilor invitați. Deci vă rog să răspundeți în scris eh, la secretariat și secretariatul va transmite răspunsurile colegilor. Deci, mulțumim din nou pentru disponibilitate, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Acum invit pe directorul Diviziei Investigative Antimafia, domnul Arturo de Felice și colonelul Giuseppe D'Agata de la DIA Palermo. Ambii ne vor vorbi despre evoluțiile cele mai recente în lupta împotriva mafiei, activitatea DIA, deci Divizia Investigativă Antimafia din Italia, ne vor aduce la zi cu ceea ce se mai întâmplă în lupta împotriva mafiilor. Fiecare are la dispoziție 20 de minute. Să începem dându-i cuvântul domnului director Arturo de Felice deci directorul uh, diviziei uh, investigative antimafia DIA. Buongiorno, signor Presidente, signori membri. Buongiorno, domnule Presidente, președinte, membri ai Comisiei și în numele șefului poliției italiene, uh, îi transmit salutările și recunoștința pentru invitația acordată care îmi permite să vă transmit ultimele informații privitoare la ultimele evoluții ale luptei împotrivei mafiei și activitățile direcției de care răspund eu, DIA, eu mă ocup această funcție de la 1 noiembrie 2012 și consider că pentru a înțelege pe deplin amenințarea provenit uh, din partea criminalității organizate de tip mafios, e necesar să ne concentrăm atenția asupra dimensiunilor economice ale acestui fenomen. Aspectul economic al criminalității organizate pentru prea mult timp a fost subestimat. Pentru că întotdeauna mai mult se acorda importanță manifestațiilor uh, tipic uh, violente ale organizațiilor criminale. Pentru că, sigur, acestea provocau o, o alarmă socială și pentru că aveau uh, o, un efect asupra ordinii publice din uh, diferitele țări europene. Însă, de-a lungul anilor, instituțiile mai întâi la nivel național și apoi la nivel internațional și au concentrat atenția mai, mai mult, din ce în ce mai mult asupra aspectului economic, pentru că acest aspect are consecințe grave asupra economiei globalizate. Reușind să exploateze slăbiciunile și fragilitatea prin aceste uh, culoare ilicite, sofisticate, transnaționale, care zi de zi sunt organizate de asociațiile mafiote în cooperare între ele. Analizele DIA confirmă pericolul pe care îl prezintă grupurile criminale complexe și care se caracterizează printr-o puternică capacitate de organizare care de multă vreme, de care de multă vreme a dat dovadă, Uh, și de asemenea dau dovadă de tendința de a se adapta diferitelor cadre teritoriale sau sociale în care sunt active, renunțând câteodată chiar la o caracteristică a lor, și anume așa numitul control al teritoriului, alegând însă, în schimb, o strategie mm, de așa numită scufundare care uh, le permite să realizeze profituri uh, practic asumându-și un caracter de cameleon, rămânând aproape invizibile. Și oricum, scopul uh, final al organizațiilor de criminali e controlul activităților economice și acumularea de bogății. Ele sunt în stare să spele și să reinvestească enorme sume de bani care uh, sunt provenite din traficul ilicit și care apoi sunt reinserate în partea sănătoasă a economiei și care astfel reprezintă de fapt o amenințare gravă la adresa libertății de întrepriză uh, europeană și uh, la adresa concurenței prin gravele efecte de distorsiune ale, a economiei această problemă devine încă și mai relevantă într-o perioadă de gravă criză economică financiară ca, e, ca cea actuală, caracterizată mai ales prin uh, criza creditului. Hmm. Uh, sunt mari uh, avantaje ale unei întreprinderi de tip mafiot față de un întreprinzător onest, pentru că dispune de capitaluri virtualmente nelimitate cu costuri zero. În plus, datorită acestei mari disponibilități financiare în realizarea programelor uh, sale ilegale, criminalitatea organizată din ce în ce mai mult tinde să apese asupra administrației publice, uh, să intre în circuitele financiare și să-și asigure complicitatea inclusiv a unor reprezentanți ai domeniului politic-administrativ și uh, antreprenorial. Pe baza experiențelor operative de până acum, influența asupra aparatului politico-administrativ se manifestă mai ales în uh, sectoarele contractelor de achiziții publice și uh, șantierelor, lucrărilor publice. În ce privește finanțările publice, uh, prelucrarea deșeurilor și contractele prevăzute pentru achiziționarea oricărui tip de bunuri și servicii. și este un amestec întreg între crimă organizată politică și antreprenoriat și se creează relații cu administrația publică, mai ales la nivel local, pentru că e mai ușor pentru a avea succes uh, cu scopurile ilicite să acționeze la nivel inferior, cum ar fi un administrator local în calitate de responsabil, de exemplu, de a dispune uh, construcții locale, planuri de reglementare, construcții de centru, centre comerciale, sale, săli de jocuri și așa mai departe. Implicarea criminalității în această viață politico-administrativă naște deci din necesitatea de a se crea un canal de comunicare pentru a avea acces la resursele financiare de care dispune administrația publică. Caracteristica comună a organizațiilor criminale care își doresc să influențeze administrația publică E, deci, această tendință de a penetra țesutul social. Deci putem afirma că infractorii, crima organizată, nu numai că sunt un pericol pentru ordine și siguranța socială, ci are activități mai puțin vizibile, dar la fel de grave, și anume penetrarea în economia legală și coruperea funcționarilor publici. pentru a lupta împotriva acestui fenomen care permite acumularea unor enorme bogății, uh, Italia, de-a lungul anilor, a, s-a dotat de legi uh, avangardiste, chiar ca dacă putem spune așa, în ce privește prevenirea și combaterea. Aceste aspecte trebuie oricum considerate ca un tot unitar și cu doar așa putem avea un dispozitiv eficient de combatere care să poată realiza un scop dublu de a combate mafia și de a apăra transparența sistemului economic și financiar. Prin prima, uh, prin, prin prima activitate se dorește dezarticularea organizațiilor criminale prin uh, arestări, sechestre, confiscări. Uh, prin a doua activitate, prin a doua activitate se dorește apărarea economiei legale de această poluare a mafiilor și se dorește confiscarea patrimoniului mafiot. Sub profil penal, e esențial aici că există în Italia infracțiunea de asociere de tip mafiot, introdusă prin articolul 416 bis din codul penal italian, care pentru noi este de importanță fundamentală pentru că ne oferă o definiție precisă a acestui fenomen criminal foarte grav, descriindu-i mecanismele de funcționare și permițând combaterea acestei infracțiuni, inclusiv pe baza doar a simplei existenței a unei organizații mafiote, indiferent de uh, proba faptului mm, ilicit sau ilegal această lege se aplică, desigur, și la asociațiile de tip mafiot străine care operează în Italia. Pe, plan, uh, pe planul represiei penale, uh, nu doar că sunt uh, legi care stabilesc pedepse mai grele cu închisoarea pentru mafioți, sau care stabilesc protecția martorilor și celor care colaborează cu justiția, trebuie să ne gândim și la dispozițiile care permit sechestrul, confiscarea pe durata procedurii penale. Astfel, fac referire la un tip particular uh, de confiscare de bunuri care se aplică celor aflați sub anchetă sau condamnați pentru infracțiuni grave. În acest caz, pot fi sequestrate și apoi confiscate bunuri care nu au în mod necesar o legătură cu uh, o anumită infracțiune comisă, dar care au o valoare care apare disproporționată față de venitul declarat al infractorului. Adică, față de activitatea economică a acestuia și nu există o justificare a provenienței acestor bunuri care constituie patrimoniul acesta excedentare. Dar Italia are și un mecanism de sechestru și de confiscare în absența unei condamnări penale. Astfel, există un sistem de prevenire patrimonială antimafia care constituie punctul central al legii la nivel preventiv și care s-a dovedit foarte eficient uh, dacă e să ne luăm după rezultatele concrete. În acest sens, după mine va vorbi și colonelul de carabinier Giuseppe D'Agata, care este responsabil al direcției antimafia din Palermo. El va prezenta un caz o speță a unei uh, confiscări foarte recente datorită uh, activității DIA. O, e vorba de o sumă incredibilă de 1 miliard 300 de mii de euro. Foarte recent uh, s-a desfășurat această operație în Sicilia. Actualmente, întreaga materie a măsurilor de prevenire e reglementată de codul legilor antimafia și al măsurilor de prevenire, plus noile dispoziții care au apărut la sfârșitul anului 2011 și a fost modificat recent chiar în primele luni ale lui 2013. Prin acest cod antimafia s-a încercat aducerea la zi sistematică a legilor la nivel preventiv pentru a, ca aceasta să devină un punct de referință complet și pentru a simplifica activitatea operatorilor, adică forțele de poliție și autoritățile judecătorești. Codul antimafia cuprinde așadar, în plus față de măsurile de prevenție, cuprinde și legi în materie de documentare antimafia în ce privește procedura de contracte de achiziții publice și tot ceea ce privește funcționarea unui alt organism recent înființat în Italia, și anume Agenția Națională pentru Administrație și pentru destinația bunurilor sequestrate și confiscate uh, crime organizate. În acest cod, în plus, uh, au uh, figurat și normele care privesc înființarea DIA, care a fost creată în 1991. Și pentru a completa acest tablou al normelor antimafia, cred că e bine ca foarte rapid să vă expun în principalele sale aspecte sistemul măsurii preventive patrimoniale, la care au apărut referiri în precedenta dezbatere. Asta poate fi definită ca un sistem extrapenal, poate fi definit ca un sistem extrapenal pentru că este complet autonom față de procedura penală. Acțiunea sa poate fi exercitată și independent de pornirea unei proceduri. Practic, trebuie demonstrat caracterul periculos social al, al unei persoane, apartenența sa de sfera mafiotă și aspectul ilicit al uh, bunurilor sale, achizițiilor sale patrimoniale. Indiciile de apartenență la mafia poate pot apărea și față de subiecte care în mod oficial nu sunt afiliate, dar care au comportamente care constau în uh, fapte și acte de disponibilitate, inclusiv economică. Prin acest instrument reușim să lovim acea zonă gri unde operează acele persoane care, deși nu fac parte din structura, așa zis, militară a mafiei, ci uh, reprezintă totuși un sprijin decisiv, aproape totdeauna de tip economic, care pun la dispoziție activităților lor economice pentru a uh, face să circule fluxurile uh, ilegale de bani și constituie astfel un ecran, un paravan. Uh, această activitate de tip preventiv, deci, Uh, are nevoie doar de indicii. Practic se poate afirma uh, uh, existența unei, unei infracțiuni la care se conectează o sancțiune penală pe când activitatea de prevenție trebuie să susțină existența pericolului social și situații de legătură cu sfera mafiotă. Deci, scopul acestei norme e cea de a lovi puterea economică a organizațiilor mafiote, sustrăgându-le capitaluri care sunt rod al unor activități ilicite. Un exemplu clasic, traficul de droguri și astfel a reutiliza acești bani restituindu-i colectivităților. Codul antimafia în plus a adus anumite modificări importante, inclusiv față de măsurile de prevenție, permițând în plus să fie afectat patrimoniul de mafiot, inclusiv în caz de deces al persoanei respective. Deci în, în față de moștenitori sau de cei care beneficiază de o îmbogățire de tip ilicit. Astfel, se pot cere și să fie aplicate în mod dijuns măsurile de prevenție personală și patrimonială. Trebuie să amintim aici că acest regulament atribuie directorului DIA puterea de a propune instanței competente aplicarea unor măsuri de prevenție de tip personal și patrimonial, pentru că este unica autoritate prevăzută uh, a avea competențe în domeniul național în Italia. Deci această normă pentru noi reprezintă o uh, apărare avansată a statului față de fenomene de infiltrare și mai ales în contractele publice, pentru că permite să excludem o firmă din orice fel de legătură economică cu administrația publică în prezența unor indicii de legături cu mafia. Tocmai de aceea trebuie ca toate firmele care intră în contact cu administrația publică, înainte de a semna un contract, să aibă uh, documentația antimafia care este cerută și tocmai de aceea recent mm, am reglat încă și mai bine activitatea de luptă antimafia în Italia, pentru că în plus de măsurile mai severe deja stabilite, se stabilește pe lângă orice prefectură să existe o listă de furnizori, prestatori de servicii sau executori de lucrări, executanți de lucrări, mă scuzați, și așa, așa, asta este așa numită listă albă. Și apoi prefectura este cea care în mod periodic trebuie să efectueze controle pentru ca să verifice uh, caracterul licit al acest, acestor firme de pe lista albă de-a lungul timpului. O altă directivă foarte importantă în privește instrumentele uh, legale cu caracter de prevenție, e sistemul prevăzut de lege în ce privește o directivă a Comunității Europene anti-spălarea de bani. Aici, tocmai DIA are rolul central în dispozitivul anti-spălare de bani prin utilizarea uh, oricărei semnalări a unei activități suspecte Uh, cu ajutorul băncii italiene care are obligația de a declara DIA orice fel de operațiune bancară care are un caracter suspect sau ilicit. Pentru a încadra foarte bine rolul DIA în această acțiune de combatere a mafiei, e bine ca foarte pe scurt să ne referim la această structură creată la începutul anilor 90 pentru a coordona toate activitățile uh, de anchetă care combat crima organizată și care e structurată uh, pe baza Direcției Naționale Antimafia cu direcțiile sale districtuale, adică procuraturile uh, de pe lângă curțile de apel și structurile de anchetă cu instituirea DIA. care are sarcina de a asigura buna desfășurare a tuturor activităților uh, de uh, anchetă preventivă ce țin de crimă organizată și de a efectua anchete de poliție judiciară în legătură exclusiv cu delictul de asociere de tip mafiot sau oricum care are legătură cu sfera mafiotă. Astfel încât DIA, conform cu propria misiune instituțională, are o acțiune de combatere la două niveluri. Partea preventivă cu sequestru și confiscarea patrimoniului ilicit și partea de represiune cu uh, întreaga procedură judecătorească. Pe plan penal, aplicând normele de care am vorbit adineauri, am reușit ca doar de la 1 ianuarie 2012 și până acum să avem 47 de operațiuni cu executarea a punerea în executare a 215 de eh, confiscări și acum am, execut, am executat sequestre eh, cu o valoare de 482 de milioane de euro și confiscări cu o valoare de 46 de milioane de euro. În ce privește aspectul preventiv, DIA de-a lungul timpului a avut atribuții importante în materie de eh, anchete de tip represiv contra infiltrației mafiote în economia legală. Aceste activități care, conform directivelor uh, guvernului italian, constituie obiective strategice, în detaliu, se concretizează în monitorizarea constantă pentru a preveni și pentru a reprima tentativele de infiltrare în contracte de achiziții publice și în combaterea patrimoniilor acumulate de către mafii prin propunerea unor măsuri de prevenție. Trecând în revistă aceste uh, elemente, putem să semnalăm două lucruri. Observatorul, avem observatorul central al achizițiilor publice, care are sarcina de a avea o activitate constantă de monitorizare pentru a. Avea un scop de supraveghere centrală a marilor lucrări publice care se desfășoară în Italia, de exemplu Expo 2015 Milano, și a avea și intervenții în teritoriu. Această activitate în sectorul ă, contractelor de achiziții publice se referă mai ales la infrastructurile ă, stradale, autostrăzi și ă, infrastructuri feroviare Aici există și o activitate de monitorizare față de întreprinderile care în mod direct participă la aceste lucrări publice. Sigur că fac referire la acea faimoasă listă albă de care vorbeam. Aceste întreprinderi trebuie neapărat să figureze pe această listă pentru a putea fi implicate în lucrări publice. Activitatea desfășurată de DIA în acest moment, astfel, are menirea să prevină și să combată orice tip de infiltrare de tip mafiot în aceste activități economice. Și are o natură tipic administrativă în sensul în care este uh, condusă în mod independent de prezența unei infracțiuni sau uh, de prezența unei anchete care să aibă legătură cu asemenea infracțiuni. Oricum e necesar să existe și un cadru juridic de, pentru ca să se poată presupune că există un risc de ingerință criminală. Apoi mai este un aspect tipic al activității DIA, și anume accesul la dosare, accesul și la șantiere, accesul la lucrările publice. Asta se dispune de către prefect și uh, se mm, efectuează de către intergrupurile de la fiecare prefectură. Vreau să ajung la încheiere pentru a lăsa loc și de întrebări și vreau să spun totuși încă ceva, că în acest moment pentru a răspunde foarte rapid la anumite nedumeriri care au fost exprimate uh, anterior, noi ne reprezentăm o agenție, hai să o numim așa, uh, care ține de administrația publică, siguranța publică, uh, suntem foarte flexibili și venim cu răspunsuri concrete la aceste nedumeriri, stârnite poate de dezbaterea precedentă, ca de exemplu una din alegerile noastre și anume de a lupta împotriva mafiei și a capitalurilor pe care mafia încearcă să le reinvestească în economia licită a țării. Scopul, scopul este, deci, de a scoate în evidență, în primul rând, faptul că această amenințare reprezentată la nivel global de către mafia și situația de urgență cauzată de penetrarea mafiei în economia legală în toate acestea, DIA este uh, un scut, de, un zid de apărare împotriva mafiei, deci este necesar să continuăm uh, cu activitatea de armonizare, după cum foarte bine s-a spus aici, a unor instrumente de lege, mai ales în cadrul european și mai ales prin cooperarea între diversele organisme polițiene și îmi permit să vorbesc uh, de o experiență personală. Acum uh, câțiva ani uh, Mm, am fost uh, și la Bruxelles în calitate de director al uh, structurii înființate pentru acordurile Schengen. Ne-am aflat într-o fază importantă de cooperare polițienească și judecătorească și a trebuit să introducem într-o bază de date comună pe care o cunoașteți cu toții, banca de date în SIS mi-amintesc că și acolo erau destule probleme zi de zi, însă cu multă răbdare și cu un spirit de colaborare și mai ales cu o foarte bună mediere diplomatică eh, a Parlamentului European, am reușit să ajungem la un acord și la o cooperare care astăzi și-au dovedit uh, eficiența. Deci eu am o viziune optimistă, sper că vom avea efecte pozitive dar asta doar printr-o colaborare activă din partea tuturor țărilor, tuturor statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ai cuvântul domnul colonel Dagata. Vă rog. Eh, buongiorno, il mio intervento... Bună ziua! Voi încerca să vorbesc de aspectele operative, activității de natură preventivă, și a legată de confiscarea patrimoniului ilicit al Coda Nostra. Dar uh, mă voi referi și la un caz semnificativ, care e vorba de un întreprinzător din cadrul energiilor uh, fotovoltaice, și anume Vito Nicastri. Uh, Ancheta a fost foarte importantă, atât pentru modul în care s-a desfășurat, uh, pentru modul în care a acționat Coza noastră, pentru a se infiltra în economia legală, cât și pentru valoarea foarte importantă a patrimoniului ilicit, care a fost sequestrat și apoi confiscat. Mm, voi prezenta aici metoda de anchetă, profilul subiectului în cauză, domnul Nicastri și rezultatele cele mai importante obținute în general de către DIA din Palermo în sectorul preventiv și voi încerca să închei cu niște observații personale. Deci Nicastri este un întreprinzător din Alcamo, un sat din provincia Trapani, de unde provine un, un mafiot foarte cunoscut, Mateo Messina Denaro, printr-o activitate de monitorizare a unui întreg grup eh, din eh, fiecare divizia noastră, ar, care are ca misiune specifică analiza constantă a evoluției dinamicilor, inclusiv economice ale coza noastră, prin monitorizarea continuă a familiilor mafiote și a investițiilor acestora. Uh, Nu. Acum, în ce privește activitatea de analiză, aceasta este urmată de uh, informații luate de la instituțiile de credit, intermediarii financiare, agențiile fiscale, administrația publică, pentru a identifica toate acele persoane care funcționează ca paravan, uh, chiar dacă nu au cazier, chiar dacă sunt deasupra oricărei bănuieli, care gestionează patrimonii sau fac investiții în contul cozei noastre. Uh, deci din această activitate specifică de anchetă a apărut personajul lui Vito Nicastri, care este un întreprinzător, era întreprinzător în sectorul energiilor regenerabile, deja în trecut implicat în procese penale care priveau infracțiuni de natură financiară și administrativă a apărut că Nicastri avea legături cu uh, persoane aparținând mafiei, însă nu s-a putut proba implicarea sa directă în anchete privitoare la asocierea de tip mafiot. Uh, asta a reprezentat un semnal de alarmă pentru că acest comportament reprezenta indicația unei disponibilități uh, constante a acestei persoane de a colabora și de a servi interesele cozei noastre. Inclusiv în alte anchete au apărut comportamente de tip analog din partea unor întreprinzători care era un simptom uh, de legătură cu organizațiile criminale. Dar asta nu înseamnă o integrare organică în structura acestor organizații. Dacă dorim să facem uh, un profil, putem evidenția faptul că Nicastri, care are 59 de ani și a început activitatea profesională în anii 80, în primul rând ca agricultor într-o cooperativă și apoi împreună cu fratele, cu frații, mă scuzați, Nicolo și Roberto, a fost electrician, instalator și a avut niște firme Uh, în care operau local și apoi până în anii 90 a început uh, și a continuat activitățile cu energie alternativă și apoi în anii 2000 a intrat în sectorul proiectării și instalării unor instalații pentru producere alternativă de energie electrică, energie fotovoltaică și eoliană și apoi a devenit un așa numit dezvoltator <laughs> un neologism italian, adică un întreprinzător uh, care are legătură cu exploatarea energiei eoliene, astfel având o poziție de lider la nivel național în acest sector. Din punct de vedere personal, Nicastri a apărut imediat ca fiind ambigu și capabil de orice fel de acțiune, doar cu scopul de a, apare ca, de a apărea ca victima sistemului constrâns să plătească mită, să dea mită pentru a-și putea continua activitatea de întreprinzător. În anii 90 a fost implicat într-o anchetă pentru corupție, dar aici uh, s-a propus fără nicio problemă în calitate de co- colaborator al justiției. Și a atribuit rolul de colector de uh, șpagă din lumea uh, economică și politică. Anchetele și-au dorit să reconstruiască relațiile personale care aveau implicații în dimensiunea sa patrimonială. În activitățile lui Nicastri s-a întâlnit o implicare cu anumiți politicieni și întreprinzători, toți apoi arestați și având legături cu coza noastră din Trapani. De aici a apărut metoda de abordare a lui Nicastri, întreprinzător care reușea să construiască numeroase parcuri eoliene prin uh, un acord uh, între lumea politică cu cea mafiotă. El uh, era în centrul unui sistem uh, de corupție cu trei uh, piloni care comunica între trei lumi, cea politică, cea economică și cea mafioasă. Lumea politică garanta că se puteau obține toate condițiile administrative pentru a construi parcurile eoliene, asta cu promisiunea de dare de mită. Lumea mafiei autoriza întreprinderea să opereze pe propriul teritoriu și uh, asta tot uh, cu promisiunea de dare de mită. Și lumea economică, uh, sigur, era cea care da mită politicienilor și mafioților. Și prin acest sistem de uh, legătură s-au realizat numeroase parcuri eoliene în Sicilia. Circa 43 și în Italia 196. acest sistem care deja era realizat și verificat în Sicilia, era exportat de Nicastri și în Calabria. Din anchete au apărut uh, legături cu exponența Ndrangheta în uh, centre cu înaltă densitate criminală, Africa, Platii, San Luca, pentru achiziționarea de terenuri pe care să se realizeze parcuri eoliene. Metoda era întotdeauna aceeași, contactul cu oamenii politici care acordau autorizațiile pentru instalații și cu mafioții locali care asigurau liniștea în desfășurarea lucrărilor. Și, sigur, toți aceștia primeau mită. Această anchetă, deci, a permis directorului DIA să înainteze instanței competente o propunere pentru aplicarea unei măsuri de prevenție personală și patrimonială pentru sechestrul bunurilor. Această propunere a fost uh, completată cu măsuri ulterioare de sequestru care au apărut ca urmare a noi probe rezultate din activitatea DIA Palermo. instanța competentă a aplicat uh, măsura sequestrului pe baza uh, cererii directorului DIA și acuzația s-a bazat pe trei elemente fundamentale. Și anume, caracterul periculos simplu apărut în uh, Um, implicarea lui Nicastri în anchete de natură fiscală și administrativă, caracterul pericolului calificat, apărut dintr-o serie de legături cu uh, persoane aparținând Coza noastră, și uh, dezechilibru financiar, diferența între averea posedată și declarațiile uh, fiscale. Și după sechestrul dispus de instanță, în septembrie 2010, a pornit o întreagă procedură, uh, sigur, în fața instanței. În 2013, procesul s-a încheiat cu confiscarea tuturor bunurilor care, pe care deja se aplicase sequestru cu valoarea de 1 miliard 500 de milioane de euro și domnul Nicastri a fost pus sub supraveghere uh, specială și cu domiciliu obligatoriu. Sentința, deci, a confirmat caracterul profesionist al uh, anchetelor DIA. Inclusiv în cursul numeroaselor audiențe, DIA a continuat să susțină uh, parchetul printr-o serie de probe obținute ulterior pentru a consolida uh, întregul probatoriu contra lui Nicastri. Și în cadrul acestor, acestui probatoriu au apărut fapte noi, uh, Eh, printre altele au fost contestate legitimitatea anumitor operațiuni economice, implicarea lui Nicas în alte anchete de corupție și relațiile cu persoane aparținând coza noastră. Asta a mm, confirmat eh, caracterul periculos din punct de vedere social al lui Nicastri. Apoi, eh, pentru prima oară au fost pornite o serie de interceptări telefonice care, deși nu au permis uh, probarea unor infracțiuni penale, au uh, făcut lumină asupra metodei utilizate de Nicastri în activitatea sa economică. Această, uh, această anchetă tehnică a confirmat încă și mai mult relațiile lui Nicastri cu lumea politică, cea economică și cea a mafiei. Și uh, rezultatele anchetei au fost utilizate de instanță competentă pentru a îmbogăți profilul subiectului, având uh, legătură cu caracterul periculos. Apoi a apărut că Nicastri nu e afiliat Cozei Nostra, însă e un întreprinzător care a beneficiat de susținerea Cozei Nostra în activitatea sa economică și a asigurat acestei organizații uh, câștiguri în bani și a furnizat un paravan, o fațadă de legalitate. Metoda utilizată de Nicastri a, general, a generat un alt sistem de evoluție a sistemului mafios cu un dialog între trei uh, lumi, deci politică, economică și mafia, care n-a trebuit teoretic să aibă nicio legătură între ele. Mai ales organizația criminală a dispus de enorme sume de bani din activități ilicite, trafic de droguri, arme. Uh, nu se adresează băncilor, ci se inserează în circuitul uh, economic legal, distorsionând astfel libera concurență și spălând bani. Măsura preventivă adoptată a evidențiat anumite caracteristici. Caracterul excepțional că pentru prima oară s-a aplicat o măsură de sequestru și confiscare pe baza unor elemente de, de indicii grave și concordante. Apoi caracterul special pentru că a existat acel dezechilibru financiar între veniturile declarate și cele realizate și apoi caracterul extraordinar pentru că e vorba de un patrimoniu de 1 miliard și 500 de milioane de euro o realizare unică până acum în ce privește confiscarea. Patrimoniul care a fost sequestrat privește 40 de societăți de capital, circa 100 de bunuri imobile, numeroase uh, autovehicule, un catamaran și 70 de rapoarte financiare. Prin toate acestea am dorit să, în acest, am dorit să indi, mă refer și la alte anchete DIA, în care Coza Nostra a investit Uh, foarte mulți bani de origine ilicită în sectoarele mari distribuții alimentare, hmm, comerțul imobiliar, servicii portoare și energiile regenerabile. Dia Palermo a sequestrat sute de milioane de euro, aproximativ 3 miliarde, iată cifre importante. Deci putem vedea că mafia își diversifică propriile investiții și mai ales se aduce la zi cu noile evoluții economice. În plus avem un proiect uh, de anchetă care se va ocupa și de sectorul turistic hotelier. Probabil că se va efectua un sechestru patrimonial de aproximativ 5 miliarde de euro. Și în încheiere, am formulat anumite observații, și anume coda noastră încearcă întotdeauna să-și eh, investească avutul în noi activități economice, întotdeauna caută subiecte fără cazier și fără legături cu crimă organizată și caută uh, comercianți sau uh, agenți economici care să constituie un paravan. Mulțumesc! Andiamo mă vedere. Grație, colonel veramente. Da, mulțumesc. Nu mai avem decât foarte puține minute la dispoziție. Deja e 12.39, interpreții își vor încheia în curând activitatea. Cine dorește să intervină? Doamna Borselino, vreau doar să mulțumesc pe invitați, nu să le mulțumesc, mă scuzați, invitaților, pentru claritatea cu care și-au făcut prezentările eu sunt italian, că sunt siciliană, sunt din Palermo, deci nu-mi rămâne decât să mulțumesc. N-am nicio întrebare, vreau doar să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac. Anch'io, no, avrei diverse domande, nel senso che... Eh... Domnul Carona, bine, aș avea mai multe întrebări. Am avut uh, și o legătură cu Statele Unite, dar nu mai avem timp la dispoziție. M-ar interesa să știu în legătură cu experiența din Statele Unite, în care avem uh, miriade, ca să spun așa, de agenții de investigație. Și situația din Europa. Care credeți că ar fi organizarea noastră din Europa? În ce privește coordonarea agențiilor de poliție, agențiilor de informații, să avem uh, un model unic sau modelul american sau ce să luăm de la americani? poche parole. E noi siamo... Da, mulțumesc. Răspuns. Dia este răspunsul italian. față de o problemă care acum 20 de ani era considerată ca fiind exclusivă a Italiei, dar acum a devenit o problemă europeană. Pentru că lumea și-a dat seama că acest fenomen, după cum s-a tot spus aici, nu mai este doar local, ba, înainte era sicilian, după aceea italian, acum e european. Deci s-a produs această conștientizare. Sigur, trebuie să luăm tot ce e mai bun din această inițiativă de lege reprezentată de DIA și să o aducem la nivel european. Trebuie văzut cum o adaptăm. Eu mi-amintesc uh, că la un moment dat n-am mai știut uh, ce să facem și ne-am adresat unui institut uh, Max Planck din Freiburg ca să-i cerem sfat și sugestii în legătură cu modul în care se pot adapta diversele coduri de procedură penală ca să putem insera în, ba- în baza de date Schengen a mandatelor noastre de arestare, pentru că anumite țări nu recunoșteau anumite infracțiuni recunoscute în alte state sau anumite pedepse prevăzute în unele state nu erau compatibile cu codurile penale din alte state. E adevărat că cu bunăvoință putem face orice. Problema e să avem bunăvoință. Și sper să nu fiu greșit înțeles, dar totuși experiența italiană cred că poate să fie una foarte de folos pentru toate țările care doresc să profite de ea. Mulțumesc, domnule director, și mulțumim interpreților care au făcut un efort suplimentar și ne-au permis să rămânem mai mult aici. Mulțumim uh, domnului colonel Dagata și mulțumesc și întregii structuri DIA care zi de zi luptă împotriva mafiei și are o activitate nu doar de anchetă. Noi, după cum știți, ne ocupăm aici de chestiunea confiscării, sequestrării bunurilor. Și adesea Parlamentul nostru n-a prea fost convins în unele cazuri. Da, cred că totuși iată v-ați adus contribuția și ați risipit orice fel de dubiu, pentru că rezultatele sunt cele care contează și dumneavoastră ne-ați arătat rezultate concrete, rezultate obținute zi de zi în interesul tuturor rezultate foarte importante. Deci, mulțumim, noi director, de felice, pentru modul în care conduce o agenție atât de importantă în, pentru Italia și îmi permit să exprim un nume personal mulțumirile mele și chiar admirația pentru această structură care reamintesc că se prevedea că urma să funcționeze uh, cu 3.000 de oameni și acum doar cu jumătate din aceștia obține rezultate extraordinare zi de zi prin centrele sale din întreaga Italie, confiscând sute de mii de euro din mâinile criminalilor. Mulțumim! Ne reîntâlnim la orele 15 cu raportul domnului Iacolino.